Bien, <clears throat> chers collègues, Bună ziua tuturor, dragi colegi. Dacă nu sunt observați în ceea ce privește ordinea de zi, vom începe imediat această ședință care este foarte densă și care se referă direct la actualitatea din ultimele săptămâni, poate chiar din ultimele zile. Vom începe cu o ședință destul de neobișnuită și doresc să mulțumesc celor patru ambasadori prezenți. Se pare că ambasadorul din partea Italiei nu a reușit să vină pentru că este bolnav. Uh, dar doresc să urez bun venit ambasadorului din Polonia, din Franța, din Germania și din Spania. Pe lângă COPS pentru această ședință intitulată Weimar Triunghiul Plus. Știți că de aproape un an de zile, de zile miniștrii din uh, Triunghiul Weimar, Franța, Polonia, Germania, au înaintat doamnei vice președintea Comisiei și președintea SAE o scrisoare prin care se cerea o relansare a politicii de securitate și de apărare comună. Această scrisoare a fost actualizată, ca să spunem așa, în uh, primăvara anului trecut. Uh, a fost discutată, având în vedere că în această vară doamna Ashton a făcut un raport, iar Spania și Italia s-au alăturat acestei inițiative în luna septembrie pentru a încuraja un anumit număr de realizări în acest domeniu, realizări legate de uh, împărtășirea informațiilor, punerea în comun a acestora, dar și la nivel de instituții, pentru că a fost evocată ideea unei cooperări uh, structurate permanente și aceste opțiuni au fost discutate de mai multe ori împreună cu doamna Ashton, au fost discutate și la săptămâna trecută la nivelul Consiliului uh, Ministrilor de Apărare și de Afaceri Externe aici la Bruxelles, iar în principiu rezultatele acestor discuții le cunoașteți deja și le vom comenta astăzi. Mai întâi am să dau cuvântul celor patru ambasadori, poate mai întâi uh, doamnei ambasador din Polonia, pentru a ne prezenta uh, rezultatele discuțiilor de la nivelul Consiliului și eventual să ne explicați uh, poate încă o dată care sunt Uh, motivele pentru care s-a cerut această inițiativă și uh, eventual uh, ceilalți ambasadori ne-ar putea explica de ce Italia și Spania s-au alăturat acestor eforturi, aceste inițiative și vom vedea cu ocazia dezbaterii care sunt perspectivele de viitor ale acestei inițiative și care sunt rezultatele la care ne putem aștepta. Aveți fiecare la dispoziție în jur de 7-8 minute, în orice caz mai puțin de 10 minute, în așa fel încât să putem avea și o dezbatere ulterior. Mulțumesc! Merci beaucoup. Uh, thank you very much. Uh, let me start. Uh... Mulțumesc foarte mult. Cred că 7-8 minute e chiar mai mult decât uh, sperasem inițial. Ni se spusese că o să avem 5 minute. Deci, mai întâi câteva, o introducere și câteva observații. Aș dori mai întâi să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat astăzi în comisia dumneavoastră și aș dori să vă mulțumesc și pentru sprijinul de care ați dat dovadă de-a lungul întregului an, în momentul în care vine vorba despre uh, politica de securitate și apărare comună și modul în care sunt implementate inițiative din domeniu. Aici nu e vorba de doar de sprijin în general, ci mai degrabă de un sprijin uh, foarte precis, foarte țintit. Noi am avut câteva rapoarte deosebit de importante anul acesta, raportul ISIC, spre exemplu, și au existat foarte multe conferințe, seminarii, discuții și dezbateri care au fost organizate uh, și cred că acest lucru a reprezentat pentru noi o încurajare, un avânt suplimentar și ne-a permis să obținem îmbunătățiri clare pentru modul în care am lucrat. Utilizez această posibilitate pentru a mă exprima și în limba mea maternă, pentru că știu că există interpretare. Uh, Însă am vrut să la început să subliniez doar un lucru și anume faptul că inițiativa Weimar, în momentul în care aceasta a fost lansată și a fost discutată, poate chiar și înainte ca acest lucru să intervină, au existat întâlniri între diferiții miniștri, ministrul polonez și ministrul Kushner, în uh, vara anului 2009. Și la momentul respectiv organizarea era diferită și mediul în care lucram era total diferit. Ehm, încă nu ne confruntam cu criza financiară, instituțională cu care ne confruntăm în momentul de față și și discuțiile au fost uh, total diferite în momentul în care au intervenit uh, primăvara arabă și tot felul de astfel de evenimente care au țintit, au, au uh, uh modificat dezbaterea. Au fost prezentate foarte multe inițiative de către Franța, Germania, Polonia și au fost lansate diferite inițiative în funcție de evenimente. Însă aceasta este, aș spune eu, capitolul istorie. Au, au existat anumite idei care au fost puse uh, în comun, au fost subliniate de asemenea și în scrisoarea care a fost adresată uh, uh inițial și a au fost idei care au fost preluate și de Italia și Spania care s-au alăturat pe parcursul acestei inițiative, idei care au fost de asemenea dezbătute și în alte state membre ale Uniunii Europene care sunt acele inițiative, care sunt acele idei care au fost lansate. Uh, ceea ce am vrut noi este să subliniem faptul că avem anumite scopuri politice ce trebuie să fie îndeplinite. Dorim ca politicile noastre, mai ales în domeniul afacerilor externe, să fie implementate, iar pentru asta e nevoie de resurse, de competențe. Cu siguranță știți că ne confruntăm cu anumite uh, dificultăți uh, financiare, bugetare. Există mecanisme la nivel instituțional care au fost instituite tocmai pentru a putea pune în practică uh, acele idei, acea dorință, acea voință politică uh, exprimată în așa fel încât toate aceste competențe să devină ceva concret. O, czego spodziewaliśmy się pod koniec tego roku, że nie... Și la finalul acestui an, ce putem spune este că nu am reușit să realizăm tot ceea ce ne fixasem ca obiectiv pentru acest an. Și poate că anumite idei vor putea fi în aplica, puse în aplicare mai târziu. Însă această tehnică a pașilor mici este una potrivită, pentru că este evident că nu poți întotdeauna să realizezi exact tot ceea ce îți dorești, dar când ne uităm la obiectivele propuse uh, cu ocazia summitului european, summitului Consiliului de Afaceri Externe din decembrie anul trecut și când ne uităm la concluzii, putem vedea că au fost foarte multe lucruri care au fost realizate și încă mai rămân lucruri de făcut pentru încă șase luni de zile. Și zece puncte poate merită să fie enumerate, puncte uh, principale ale muncii noastre. Mai întâi, ne-am dorit să avem un program de dezvoltare a competențelor și capacităților civile, în așa fel încât să putem interveni în cazul unor noi misiuni civile am hotărât să lansăm inițiative pentru reunificarea trei misiuni în Libia, Sahel și Cornul Africii. Ne doream să dezvoltăm competențele maritime ale țărilor din aceste, din aceste regiuni. De asemenea, ne doream de asemenea să dezvoltăm și uh, capacitățile militare și în așa fel încât să putem pune în aplicare inițiativele militare uh, care presupuneau o împărtășire a informațiilor și competențelor. Acum, în ceea ce privește resursele la nivel civil, până la jumătatea anului 2002, că foarte multe de făcut, noi concepte, noi idei ce vor trebui să fie puse în aplicare și vom continua să lucrăm asupra acestor noi procese de gestionare a situațiilor de criză. Înainte de toate, trebuie să revizuim modul în care, care sunt procedurile de intervenție în, în caz de situații de urgență și să revizuim documentele, uh, mai ales cele adoptate în 2003, în așa fel încât să le armonizăm cu uh, cerințele actuale. Politicile și orientările uh, legate de gestiunea situațiilor de criză vor trebui să fie de asemenea revizuite în așa fel încât operațiunile în curs să fie eficiente. În același timp, Vom lăsa de asemenea și noi operațiuni, operațiunile OPCENT, în așa fel încât noi misiuni să poată să intre în aplicare uh, în cadrul acestor uh, teatre de operațiuni în centrul Apoi, pentru aceste noi inițiative există propuneri concrete care trebuie să fie lansate chiar la începutul anului 2012. Poate că mă voi opri aici, pentru că știu că și colegii vor avea ocazia să vă spun în mod foarte elocvent și concret care sunt propunerile noastre și să vă explice, bineînțeles, de asemenea și contextul istoric al inițiativei Weimar. Însă, în încheiere, aș vrea să subliniez încă un punct. Uh, Um, ne aflăm acum la finalul președinției poloneze și concluziile pentru anul 2012 demonstrează că această colaborare uh, a acestui grup de țări uh, inițial nu este la final, ci se află doar la început de drum, pentru că e vorba de decizii care au fost luate până acum, dar care trebuie să fie în continuare implementate în mod concret mai există și alte idei care deocamdată încă nu au fost definitivate și care merită să fie în continuare discutate pentru a vedea cum anume vom putea întări politica de securitate și apărare comună a Uniunii Europene. Deci, dezbaterile acestea vor continua anul viitor și vedeți că ne vom confrunta în continuare cu provocări interesante și ne, sperăm să ne putem bizui pe ajutorul și sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc! Merci, euh, Mulțumesc, doamna ambasador, și acum domnul Falconi, vă rog. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Peut-être quelques éléments sur l'initiative. Aș dori să vă spun câteva cuvinte despre inițiativa despre care v-a explicat și colega mea, v-a spus uh, rezultatul cărui proces a fost. Vreau să mulțumesc în primul rând Parlamentului European, care este întotdeauna de partea politică a lucrurilor, chiar și pe dimensiunea de apărare, unde statele membre, în mod tradițional, uh, ne reamintesc întotdeauna că această politică este una care rămâne națională, dar în momentul în care dorim să se înregistreze progres în ceea ce privește proiectul european, Parlamentul European, ne dăm seama că este întotdeauna gata de acțiune și um, vreau să vă spun că admir întotdeauna pozițiile pe care le luați prin rapoartele dumneavoastră și ne-am dorit să facem și noi același lucru ca Consiliu. Noi suntem un grup de patru ambasadori aici. Eu însumi vreau să vă spun că mă exprim în numele Consiliului în ceea ce privește rezultatele acestui proces în fața Parlamentului European. În ceea ce privește politica de securitate și de apărare comună, inițiativa rezidă în egală măsură statelor membre cât și uh, uh, în altului uh, reprezentant, în competențele înaltului reprezentant. reprezentant. Poate fi vorba de un stat membru, de președinția rotativă a Consiliului, când vorbim despre statele membre, în cazul de față Polonia, sau poate să fie vorba despre un grup de state membre. Iată, acesta este sensul inițiativei Weimar. Este vorba despre un grup de state membre, trei la număr, care au hotărât împreună să înainteze propuneri în materie de PSAC, să facă propuneri Consiliului, după care Consiliul hotărăște. Care este trăsătura principală a grupului Weimar? Iar aici vreau să încep cu Franța, fiindcă eu prin această prismă am privit lucrurile. Franța a trecut tot timpul la acțiune în ceea ce privește apărarea europeană prin uh, cadrul summitului bilateral uh, de la San Malo din uh, 1998 Franco, Marea Britanie și-a manifestat acțiunea, apoi prin uh, summitul de la Cologne, în 2008 uh, președinția franceză a Consiliului Uniunii Europene a dus la unele concluzii luate în luna decembrie care au stabilit un nivel ridicat al ambițiilor în ceea ce privește PSTC-ul, modul de funcționare, operațiunile, obiectivele iar uh, Franța, în cadrul grupului de la Weimar, are aceeași atitudine. Noi dorim să fim vârful de lance al apărării europene. Iată cum percep eu această inițiativă. Inițiativa Weimar este vorba despre uh, colaborarea între țări în ceea ce privește chestiuni de vârf de apărare europeană. În iulie 2009 ne-am uh, întâlnit uh, pentru prima oară când uh, domnul Sikorski și uh, Bernard Kushner, uh, ministrul de externe de atunci al Franței, iar Franța, după acea, acea întâlnire la nivel înalt, a spus Polonia este un aliat puternic care dorește să discutăm despre chestiunile legate de apărarea Uniunii Europene și noi vrem să o însoțim. Uh, Apoi mai este vorba și de, vorba și de relațiile noastre, activitatea noastră de zi cu zi cu Germania. Las pe Hanne să vorbească mai mult despre asta. Dar iată așa s-a încropit grupul de la acest grup uh, care reprezenta un vârf de lance al uh, apărării europene. În ceea ce privește începuturile apărării europene, vreau să vă spun că și tonul Consiliului a evoluat, fiindcă din ce în ce mai multe state membre ale Uniunii Europene, din, încă din 2003, au participat la misiuni de apărare europeană și chiar le-au condus. Știți cu toții exemple, bineînțeles, am avut 25 de astfel de misiuni, deci nu mai este vorba doar despre o luptă politică și ideologică, ci mai este vorba despre practică. Iar în practică, mai multe state membre și-au dat seama cum funcționează aceste misiuni. Din ce în ce mai multe state membre au vrut să participe la aceste uh, misiuni și operațiuni și din ce în ce mai multe state membre și-au dat seama care erau lacunele și problemele care trebuiau rezolvate. Dar uh, nu, se re, nu, nu e vorba aici numai de inițiativa Weimar. Dau un exemplu, bineînțeles, iar aici avem trei dimensiuni în ceea ce această inițiativă, odată operațiunile. Dorim să ne implicăm mai mult pe acest aspect și să se consolideze uh, operațiunile existente. Mai este un, o dimensiune a capacităților și apoi dimensiunea îmbunătățirii capacităților de desfășurare a operațiunilor. În ceea ce privește capacitățile, nu o să mă exprim pe larg, vreau să vă spun că această inițiativă legislativ se însoțește o inițiativă anterioară. Este vorba de pooling and uh, sharing, care a reieșit, reieșit de pe urma uh, întâlnirii din septembrie 2010 de la Ghent a ministrilor uh, de externe și acolo s-a spus că trebuie să se dezvolte capacitățile Uniunii Europene. Acest proces al dezvoltării capacităților era unul foarte important și aici se merge mână în mână cu inițiativa Weimar. A început înaintea inițiativei Weimar, dar merge apoi pe aceeași cale cu ea. Deci, cum spuneam, motivația inițiativei Weimar este dorința de a progresa în acest format, dar uh, acest lucru nu înseamnă că cele trei state membre sunt singure. Vreau să vă spun că noi cooperăm, cooperăm cu uh, SAE și cu un alt reprezentant al Uniunii Europene care au însoțit activitatea, activitatea acestei inițiative la solicitarea celor 27 de state membre. Apoi, la Consiliul de Afaceri Externe de la 1 decembrie am avut discuții deloc ușoare. Am uh, fost cât pe aici să nu avem niciun acord, chiar uh, dacă am fi putut să ne înțelegem pe marginea multor aspecte și până la urmă Totuși am uh, obținut acest acord, mă bucur acest fapt și iată, altfel Consiliul i-ar fi fost mult mai greu să-și prezinte poziția fără acest document, dar îl avem până la urmă și aici uh, se regăsesc toate evoluțiile despre care a vorbit Beată, colega mea, nu o să revină asupra acestor lucruri, se vorba și despre perspectiva noilor operațiuni în Cornul Africii, în Libia, în Sahel, uh, perspectiva dezvoltării capacităților în jurul proiectelor uh, emblematice ale Agenției Europene de Apărare și care sunt conduse de unele state membre, posibilitatea de a îmbunătăți modul în care ne planificăm operațiunile prin uh, acest centru de operațiuni, OPCEN, deciziile se vor lua uh, în ianuarie la Consiliul de Afaceri Externe și uh, în 2012 ne vom re- reuni pentru a vedea care este progresul înregistrat. Ne dorim să îmbunătățim cooperarea cu NATO, cu ONU. În concluzie, deci, în concluzie, este vorba despre un grup de state membre pe bază de voluntariat, antrenate eh, de președinția poloneză în această întâlnire instituțională care sunt uh, care se bucură de sprijinul multor state membre și uh, care bucurându-se de unanimitatea Consiliului, a ajuns la un rezultat care poate nu se ridică la înălțimea ambițiilor inițiale ale acestei inițiative de la uh, Weimar, dar până la urmă dat fiindcă s-a întrunit acordul tuturor celor 27 de state membre, cred că este un rezultat foarte bun. Domnul Heindel. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a dat să iau cuvântul acum. Foarte multe din lucrurile pe care doream să le spun au fost uh, spuse deja, deci cred că nu voi avea nevoie de mai mult de 5-6 minute. Despre ce vorbim? Acest uh, concept, uh, politică de securitate și apărare comună, Uh, conține cuvântul politică comună. Și o politică comună înseamnă mai mult decât uh, adăugarea unor uh, interese comune, ci aceste interese trebuie să fie definite în mod constant. Și acest proces este unul continuu. În acest moment ne confruntăm cu provocarea conform căreia uh, datorită resurselor bugetare restrânse, să pierdem din vedere interesele comune și fiecare să se preocupe doar de propriul interes. După părerea mea, această inițiativă de la Weimar încearcă să contribuie la reducerea acestui risc și să pună accentul pe politica comună uh, care trebuie consolidată în acest domeniu al securității și al apărării. Două lucruri, uh, după părerea mea, au fost foarte importante uh, și le-am învățat în urma operațiunilor comune. Pe de o parte, avem nevoie de posibilități de planificare uh, și de operare pentru a putea reacționa mai bine și mai repede. Pe de altă parte, trebuie să îmbunătățim sinergiile posibile tocmai pentru a profita de valoarea adăugată adusă de Uniunea Europeană, de această de conlucrarea între uh, societatea civilă și operațiunile uh, militare. Cred, din acest punct de vedere, Consiliul de săptămâna trecută cred că reprezintă un foarte mare pas înainte. Vorbim, desigur, de un uh, proces care conține mai mulți pași, dar nu trebuie să uităm care este obiectivul nostru, care este viziunea inițiativei de la Weimar. Vă mulțumesc. Merci. Mulțumesc, domnule ambasador. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru această invitație și pentru posibilitatea de a lua cuvântul în fața dumneavoastră în această după-amiază pentru a vă prezenta aceste idei. Eu aș fi vrut să continui cu prezentarea punctului de vedere istoric făcut de colegul meu uh, din Franța și să explic de ce Spania și Italia, din păcate colegul nostru din Italia nu a putut fi prezent astăzi, așa cum a spus domnul președinte Donjon, de ce Spania și Italia s-au alăturat acestei, acestui triunghi țără, uh, care formează țările uh, inițiativei Weimar. Uh, președinția spaniolă uh, a fost prima președinție imediat după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și a fost o președinție care a trebuit să pună în aplicare în mod concret tratatul de la Lisabona. Sub președinția spaniolă a început uh, să apară instituția uh, uh, condusă astăzi de doamna Catherine Ashton. Apoi, programul spaniol, uh, președinția spaniolă avea uh, câteva idei foarte clare în ceea ce privește dezvoltarea capacităților de apărare în Europa. Și acest lucru a fost continuat. Dar era, de fapt, o prelungire a uh, ideilor prezentate de președinția franceză în 2008. Și, la momentul respectiv, ca urmare a celui de-al doilea semestru a anului 2010, președinția belgeană a preluat aceste idei și a înregistrat progrese avansate în e, dosare și a făcut primele, a redactat primele texte, documente pe această temă și a existat o reuniune informală foarte uh, interesantă din care au reieșit aceste idei și în decembrie anul acesta cele trei țări dintr-un unghiul Weimar au prezentat doamnei Cashton această inițiativă intitulată Scrisoarea celor trei sau Scrisoarea de la Weimar. Și în realitate această scrisoare de fapt ce înseamnă? Înseamnă uh, să se dezvolte posibilitățile pe care le oferă tratatul de la Lisabona în domeniul uh, PESC, în așa fel încât să existe o mai bună cooperare între Uniunea Europeană și NATO, să existe o dezvoltare a capacităților Uniunii Europene din punct de vedere militar și punct de vedere al apărării, să se dezvolte și a instituțiile uh, prevăzute de către Tratatul de la Lisabona, să existe o, o prezentare mai clară uh, a uh, modului în care nivelul european este asigurat uh, în uh, acest dosar al apărării. Și se cere de asemenea mai mult avânt în acest domeniu, în așa fel încât să putem avea la momentul potrivit mai multă forță în momentul în care aplicăm concret tratatul de la Lisabona. Și în acest sens, Uh, Spania împărtășea aceste idei. Știam de asemenea că și Italia împărtășea aceste idei și am avut o, mai întâi o ședință bilaterală între Spania și Italia și am hotărât să trimitem o scrisoare în luna mai și să trimitem anul următor uh, o altă scrisoare doamnei Ashton, Ashton pentru a explica că noi împărtășim aceste idei și am transmis și un document uh, prin care explicam că împărtășim ideile și elementele care sunt conținute în tratatul de la Sabona și care se referă la aceste structuri de cooperare permanentă. Uh, foarte bine. Aceasta a fost contribuția noastră. Uh, am uh, exprimat dorința noastră de a ne alătura aceste inițiative de la Weimar și în scrisoarea trimisă doamnei înalt reprezentant în luna, dacă nu mă înșel, în luna mai 2011, în septembrie, mai iertați, în septembrie 2011, suntem deja cinci țări care uh, semnează această scrisoare transmisă doamnei Ashton și asta cu ocazia ședinței informale a ministrilor de afaceri externe, de, care a fost organizată sub președinție uh, poloneză. În momentul de față, acest triunghi uh, de la Weimar înseamnă cinci țări. Ce înseamnă cinci țări? Uh, câțiva colegi au explicat deja acest lucru. Aici nu e vorba de un club select sau uh, cu acces restrâns, nu. Uh, ar putea fi mult mai numeroase statele membre care se pot adăuga, alătura aceste inițiative. Dar, cu toate acestea, trebuie să spunem că aceste cinci țări sunt cinci țări din cele șase cele mai mari state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește uh, suprafața, economia și așa mai departe. Deci cinci din șase. Uh, Uh, state membre ale Uniunii Europene care au cele mai multe resurse, uh, contribuțiile cele mai importante în materie de apărare, contribuții cele mai importante uh, din punct de vedere istoric de participare la celelalte misiuni PES care au fost organizate în trecut cu cele mai multe competențe, capacități, industrii de apărare. De apărare. Bineînțeles, nu sunt singurele industrii, dar sunt cinci din cele șase mai importante care participă la acest grup Weimar. Și deci, ne considerăm a fi uh, pe deplin calificați pentru a promova aceste idei, pentru a ajuta-o pe doamna Ashton să le implementeze. De ce acum? Pentru că din momentul în care a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, prioritățile de dezvoltare uh, în domeniul acțiunii externe a Uniunii Europene s-au concentrat pe un instrument esențial pentru munca desfășurată de înalta reprezentat, și anume instituirea Serviciului European de Acțiune Externă. Acesta a fost obiectivul său prioritar și noi l-am uh, susținut. Toate statele membre au contribuit la realizarea acestuia. Bineînțeles, a fost nevoie de timp. Parlamentul European știe foarte bine care a fost munca depusă, care au fost dificultățile cu care s-a confruntat doamna înalt reprezentant și ă, Consiliul în momentul în care s-a instituit acest serviciu. În momentul de față, piață, avem un serviciu cu un conținut adecvat, satisfăcător și suntem de părere că acum a venit momentul să completăm acest instrument cu alte instrumente. Și aici se înscrie și această inițiativă. Și de ce în momentul de față? Mai întâi pentru că suntem de părere că împreună cu SAE dezvoltarea capacităților și dezvoltarea politicii europene de securitate și apărare ne vor permite nouă Uniunea Europeană să ne dotăm cu toate capacitățile necesare pentru a putea fi un actor global. așa cum își dorește Consiliul și așa cum își doresc și cetățenii europeni. Pentru că prin această inițiativă vrem nu să creăm noi instituții, ci mai degrabă să putem acționa, lucru deosebit de important, să facem anumite lucruri. Pentru că uh, e adevărat, cadrul instituțional, cadrul juridic sunt importante, dar și mai importante sunt instrumentele concrete pentru a face anumite lucruri împreună, pentru a realiza anumite lucruri împreună. Asta așteaptă cetățenii de la Uniunea Europeană. Asta așteaptă partenerii Uniunii Europene din partea noastră, spre exemplu Statele Unite, pentru a menționa doar un singur partener. Și cred că mă voi opri aici, domnule președinte, în așa fel încât să putem răspunde la întrebările ce ne vor fi adresate. Mulțumesc! Doamnă președinte, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenții care au explicat în mod clar contextul în care s-a dezvoltat această inițiativă și rezultatele uh, pe care le-a obținut. Ați uh, precizat uh, foarte clar că rezultatele despre care discutăm sunt cele care au fost menționate săptămâna trecută la Bruxelles, la întâlnirea de la Bruxelles. Acestea au fost salutate de cele 27 de state membre. Există deci unanimitate, chiar dacă există uh, puncte de vedere diferite uh, ce au fost exprimate pe durata dezbaterilor. În orice caz, concluziile trebuie să fie adoptate cu unanimitate, deci cu asentimentul celor 27 de state membre. În Parlamentul European și mai ales în subcomisia noastră, suntem întotdeauna foarte interesați de dezbaterile care există pentru politica europeană de securitate și apărare. Și știm că există uh, sensibilități diferite. Dumneavoastră veți vedea, uh, odată ce vor lua colegii, cu, uh, vor lua cuvântul, veți vedea că aceste sensibilități pot fi exprimate. Uh, am notat cererile de intervenții, dar respectând aceste sensibilități, în subcomisia noastră, și acest lucru a fost demonstrat și dovedit și de rapoartele ce au fost elaborate și votate cu majoritate în, aceste, în acest Parlament, fie că e vorba de raportul meu, fie de raportul domnului Gualtieri, care își cere scuze pentru faptul că nu poate fi prezent astăzi, este reținut la Roma, uh, ei bine, uh, în aceste rapoarte spuneam că cu ocazia următoarei ședințe uh, plenare din Strasburg, aceste rapoarte vor fi votate și sperăm că ele vor fi votate cu aceeași majoritate ca și în subcomisia noastră și vor reprezenta un sprijin clar pentru dumneavoastră, nu neapărat din punct de vedere ideologic, ci, așa cum spunea și domnul ambasador uh, din Spania, va reprezenta un sprijin concret față de operațiunile ce sunt dezvoltate, desfășurate, un sprijin concret, operațiuni civile sau poate chiar, dacă e nevoie, militare, așa cum ați evocat, spre exemplu, Cornul Africii. Ei bine, în această dinamică, în acest, uh, din această perspectivă, Parlamentul European susține uh, inițiativa dumneavoastră cu misiuni de evaluare și așa mai departe. Știm că uh, am discutat despre operațiunea Atalanta anul trecut, uh, apoi mai există și o altă misiune prevăzută anul acesta, și anume de formare a soldaților din Somalia și veți uh, constata că concluziile pe care le tragem noi sunt asemănătoare cu concluziile pe care le trageți dumneavoastră, în așa fel încât să putem ajusta, să putem adapta mandatul acordat acestor misiuni scopul fiind să avem un dialog constructiv între cele două instituții. Dacă îmi permiteți, eu aș avea doar o întrebare. Ați evocat de mai multe ori, în concluziile ce au fost adoptate săptămâna trecută, un termen, și anume centru de operațiuni. Aș vrea să vă referiți din nou la acest termen, la această expresie, în acest context, pentru că știți foarte bine că există o dezbatere întreagă referitoare la centrul de planificare a operațiunilor, care uneori este numit cartier general, uh, centru de operațiuni. Ar putea exista o confuzie semantică și anume despre care centru de operațiuni discutăm noi acum, pentru că um, Uh, în raportul LISEC se afirmă în mod clar faptul că ne dorim să avem un centru de operațiuni uh, substanțial care să fie un centru de planificare și de uh, conducere a operațiunilor, deci un cartier general dar cred că nu despre asta discutăm acum, nu despre asta e vorba în concluziile ce au fost adoptate. Deci ar fi poate interesant să precizați exact care este structura pe care ați evocat-o, în așa fel încât să nu existe niciun fel de confuzie, să nu se creadă că mergem prea departe, uh, că am mers prea departe făcând concesii și făcându-ne iluzii față de uh, rezultatele obținute. Deci singurul aspect pe care doream să-l abordez. Și acum dau cuvântul direct domnului Lisec, vicepreședintele acestei comisii și autor al raportului pe care îl vom vota săptămâna viitoare la Strasbourg. <coughs> Thank you very much, Anno. I will speak in my mother tongue. Vă mulțumesc, voi vorbi în limba mea maternă. Domnule președinte, domnule Donjon, Ați spus multe din lucrurile pe care doream eu să le amintesc, dar permiteți-mi să adaug câteva remarci și câteva întrebări, de altfel așa. Desigur, este foarte interesant să putem discuta direct cu uh, cei patru ambasadori prezenți. Este păcat că reprezentantul uh, Italiei nu este prezent. Dar Consider că situația de astăzi ar fi și mai interesantă dacă ar fi prezent, de exemplu, și reprezentantul Regatului Unit. Atunci uh, ar fi chiar interesant să vedem ce discuție și ce schimb de opinii uh, am avea în legătură cu concluziile Consiliului. Am uh, discutat foarte multe lucruri, atât în raportul meu, dar și în raportul domnului Gualtieri și în aceste două rapoarte se discută întotdeauna și se amintesc consecințele crizei financiare. În acest context, mă gândeam că ar fi foarte interesant să, să fi putut să discutăm și cu un reprezentant al Regatului Unit, care are un rol important în cadrul Uniunii Europene. Dar abia în urmă cu o oră am putut să... Am, am primit, de fapt, concluziile Consiliului, deci nu am putut să citesc cu foarte mare atenție acest text. Uh, Încerc, desigur, însă să văd dacă putem compara uh, declarațiile de acolo cu intențiile noastre, cu ceea ce am uh, menționat în raportul meu și în rapoartele anterioare. Și acum doresc să mă refer la cele spuse de domnul Donjon, care a pus o întrebare legată de uh, centrul de operațiuni. Este într-adevăr uh, interesant care a fost situația în Consiliu cum s-a discutat acolo, care este opinia Consiliului, de fapt, în legătură cu acest centru. În raportul meu um, se amintește foarte des acest nou concept, pooling and sharing, punerea în comun și împărțirea resurselor. Cred că se poate recunoaște o abordare asemănătoare uh, în legătură cu acest concept în, uh, în concluziile Consiliului. Cu toate acestea se pun totuși câteva întrebări. Uh, în mod practic, din momentul în care a fost redactată scrisoarea de la uh, Weimar, nu s-au întâmplat foarte multe lucruri. Eu înțeleg cât de importante sunt concluziile uh, Consiliului în acest uh, context, dar colaborarea, colaborarea în ceea ce privește acest concept al pooling and sharing este, ar fi foarte interesantă și în contextul colaborării cu NATO. Există totuși unele aspecte care nu sunt clarificate. De exemplu, în uh, câteva luni urmează președinția cipriotă și trebuie să ne uh, punem întrebarea cum va arăta această colaborare, ținând cont de tensiunile care există între um, Turcia și Cipru. Poate tensiuni este un cuvânt prea strict, prea uh, sever, dar există totuși o lipsă de uh, Uh, neînțelegere și uh, trebuie să ne gândim la acest lucru în contextul conflictului um, turco-cipriot. Deci se pun câteva întrebări uh, importante. Apoi, în legătură cu Agenția Europeană pentru Apărare, pe care noi ne bazăm foarte mult. În raportul nostru, noi uh, spunem și cerem uh, o lărgire a competențelor acestei uh, agenții uh, Însă acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă există și o consolidare bugetară, un sprijin bugetar suplimentar pentru această agenție. Însă în acest text nu se amintește nimic din acest punct de vedere. Se păstrează pur și simplu status quo-ul și nu putem să cerem agenției să preia alte competențe dacă nu are resursele bugetare. Vă mulțumesc. Monsieur Pașcu. Mulțumesc, domnul Pașcu. I have to... Vă mulțumesc. În primul rând, doresc să transmit regretele colegului meu, Roberto Gualtieri, care a trebuit să rămână acasă și pentru care are niște probleme acolo personale. Aș avea câteva întrebări. În primul rând, o problemă conceptuală. Desigur, putem împărți statele Uniunii Europene între state membre al, a zonei euro și state care nu, nu sunt membre a zonei euro, dar securitatea nu poate fi împărțită și aici avem o concentrare la un nivel al Uniunii Europene cu o cerere adresată tuturor celor 27 de state membre uh, care să se gândească că această securitate este un uh, bun universal. Deci cum am putea să depășim acest obstacol potențial? Apoi o altă întrebare. Cum putem preveni o reducere drastică a bugetarelor, uh, a bugetelor uh, pentru armată peste tot în Uniunea Europeană? Desigur, spunem că acestea sunt foarte importante, dar în același timp ne reducem bugetele de apărare și când discutăm despre capacități ne dorim resurse financiare. Și apoi, cum se măsoară succesul triunghiului de la Weimar? Ce înseamnă succes? Oprirea acestei tendințe de reducerea bugetelor de apărare? Da, acesta ar fi un succes, dar care sunt obiectivele care, pe baza căruia putem, putem analiza, putem să ne dăm seama dacă am avut uh, succes sau nu. Și în final, ce se întâmplă cu Regatul Unit? Sunt uh, interesați de această inițiativă sau domnul Van Orden ne va spune că poate nu e cazul? Vă mulțumesc. Merci. Mulțumesc foarte mult, domnul Duff. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să adresez o întrebare domnului ambasador din Germania. Vreau să vă întreb dacă faptul că uh, Germania este stat semnatar uh, la această scrisoare sem- semnifică oare faptul că de acum înainte Germania și-a schimbat poziția referitor la apărare. Iar acum Germania este gata să joace un rol activ în ceea ce privește sprijinirea securității și a apărării, a operațiunilor din aceste domenii desfășurate de Uniunea Europeană. Dacă îmi permiteți, aș dori eh, să vă adresez o întrebare dumneavoastră tuturor. Ce anume învățăminte sunt trase? Ce, ce fel de învățăminte, deci, se trag de pe urma celor întâmplate în Libia? Merci, Mulțumesc foarte mult. Doamna Bratner. Uh, merci beaucoup. Mulțumesc. Heute mal auf Deutsch. Da, ist das că bei vorbi în germană. Ne aflăm acum într-o situație în care avem această inițiativă, care este una salutară, care a dat un uh, impuls foarte bun. Au urmat acum concluziile Consiliului, care, după părerea mea, ne, um, sunt dezamăgitoare. Și eu pun această întrebare. Este bine că avem aceste impulsuri, dar de unde venim în ceea ce privește Regatul Unit, putem să spunem, da, dacă ei nu doresc să participe, atunci este treaba lor și noi trebuie să continuăm și să încetăm cu discuțiile, și să trecem la fapte concrete. Putem să vorbim uh, cât dorim, dar între timp se vor, situația se va agrava. Uh, putem continua astfel câțiva ani, dar după 3-4 ani cred că nu mai putem uh, vorbi despre o adevărată politică de securitate și apărare comună. Uh, misiunile civile pot, fi, pot avea loc și fără politica de securitate și apărare comună, de exemplu. Foarte multe lucruri pot, pot fi făcute din punct de vedere al misiunilor civile de către comisie și atunci de ce mai avem nevoie de politica de securitate și apărare comună? Uh, Mie îmi lipsește, în general, o atitudine sinceră, atât în uh, ceea ce privește zona euro, cât și în alte dezbateri. Și așa cum a spus domnul uh, Pașcu, ce sunt... Uh, este clar că Germania singură nu va salva lumea, nici uh, Franța nu poate să facă acest lucru. Deci nu, de ce nu găsim acest curaj să fim uh, sinceri și să spunem că vom continua doar cu cei care doresc să se implice? Uh, s-a amintit uh, războiul din Libia și acest război ne-a arătat foarte clar care sunt uh, lipsurile și nu știu ce altceva mai trebuie să se întâmple pentru a ne învăța, pentru a învăța ceea ce trebuie. Ce mă întreb, ce altă criză, de ce altă criză mai avem nevoie? Există opinii uh, diferite, dar am avea nevoie de mai multă sinceritate și am avea nevoie să discutăm mult mai concret. Deseori uh, se spune că în Parlament uh, pot fi hotărâte lucrurile foarte ușor. Uh, mâine organizăm cu o fundație din Germania, o, o fundație din Polonia și o instituție din Franța și discutăm uh, Uh, și vom uh, prezenta acolo trei proiecte concrete din acest domeniu al conceptului pooling and sharing și domnul Butikofer va fi uh, prezent. Deci vom încerca pur și simplu să discutăm despre lucruri concrete. Vă lansez așadar un apel și o rugăminte, de fapt, să începem în cele din urmă să fim mai sinceri. Vă mulțumesc! Alors, Monsieur Van Orden était très impatient d'intervenir. J'ai... Mulțumesc foarte mult. Am respectat ordinea dimensiunii grupurilor politice și cred că dumneavoastră, următorul vorbitor, veți avea o intervenție originală care nu va fi fost exprimată de antevorbitorii dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să le spun uh, domnilor ambasadori că au um, făcut un dans din buric uh, foarte interesant uh, și ca la orice dans din buric noi am fost captivați și, și la sfârșit a fost cel mai interesant când ambasadorul din Spania ne-a spus că uh, ce este important în ceea ce privește inițiativa de la Weimar îi va permite Uniunii Europene să devină un actor global și să uh, promoveze cetățenia europeană. Deci nu are nicio legătură aici cu capacitățile militare sau cu uh, Uh, domeniul militar până la urmă. Asta până la urmă spune totul. Dar aș dori să vă adresez câteva întrebări. În primul rând, uh, aș dori să adresez o întrebare punctuală ambasadorului francez. Spuneți că Franța a îmbrățișat întotdeauna abordarea europeană. Da, a făcut asta, dar atunci când n-a funcționat, și-a întors fața către NATO, așa cum am văzut că s-a întâmplat în ceea ce privește Bosnia, Libia și Până la urmă, și în ceea ce privește faptul că ați revenit în sânul uh, structurii militare integrate a Alianței. Acum, uh, aș vrea să întreb pe domnul ambasador francez, cum se împacă acest suveranism evident al președintelui francez uh, cu dorința de mai multă integrare în domeniul apărării, uh, o cale pe care o urmați aici. Nu știu cum se pupă aceste lucruri. Aș dori uh, să adresez următoarea întrebare a ambasadorilor din Germania și Polonia. S-a vorbit despre Libia. De ce nu se fac uh, mai multe eforturi la nivelul NATO? Vorbiți despre uh, integrarea militară în domeniul apărării, dar ați, a, a avut loc acest test pe care l-a reprezentat Libia, pe care l-ați picat și ambele țări au avut resurse la dispoziție care nu au fost folosite. Ce răspuns aveți să-mi dați la această întrebare? Îl aștept cu nerăbdare. Și o întrebare adresată tuturor. Dezbaterea actuală cu privire la nevoia unei integrări fiscale mai adâncite la nivelul Uniunii Europene este o posibilitate pentru a promova integrarea în domeniul apărării? Considerați că se leagă aceste două aspecte? Și uh, vreau să și mă întreb oare cine îi cere Uniunii Europene să se implice în aceste misiuni despre care ne-ați vorbit? Ați vorbit despre uh, ambiția din ianuarie de a lansa noi inițiative și mai departe. Dar uh, uh, istoria uh, misiunilor uh, PSAC este una în care s-a făcut această solicitare prin intermediul altor instituții prin care Uniunea Europeană a fost, Uniunii Europene i s-a solicitat acțiunea. Deci, dumneavoastră ați adresat solicitarea de a se pune o etichetă europeană pe anumite operațiuni. Nu cred că cineva a solicitat din afară spunând dacă nu face Uniunea Europeană nimic, nu va face nimeni nimic. Și un aspect, și da, aspect care mă fascinează pe mine, ridicat de domnul președinte, este vorba despre uh, definiția acestui centru de operațiuni, OPCEN. Uh, ați putea uh, să ne spuneți care este diferența dintre acest centru de operațiuni și cartierul general al operațiunilor? Mulțumesc, domnul Angorakis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea înainte de toate, să vă spun că sunt deosebit de îngrijorat. Deosebit de îngrijorat de calea pe care vreți să o, dumneavoastră, noi, ca să o urmăm noi. Uh, văd, întrevăd um, cam în ce direcție ne îndreptăm. Dar haideți să vedem unde ne aflăm acum. Ne aflăm într-un moment în care conflictele și confruntările devin din ce în ce mai uh, evidente între diferite țări capitaliste ale Uniunii Europene. Noi vedem acest lucru. Uh, trăim aceste momente și ne vom confrunta cu dificultăți pe viitor. Uh, nu uitați că avem un summit prevăzut pe data de 9 decembrie. Și atunci aș vrea să mă refer la cele spuse de domnul Fernandez Arias, ambasadorul Spaniei. Uh, eu am senzația că el a fost cel mai sincer și a prezentat în modul cel mai clar ceea ce s-a întâmplat. El ne-a spus adevărul. De fapt, în cele cinci țări capitaliste, cele mai puternice din Europa, uh, au reușit să se pună de acord mai mult sau mai puțin asupra unui cadru pe care încearcă acum să îl impună celor 27 de state membre sau celor 22. Uh, e un scenariu clasic, însă Ceea ce este inacceptabil este faptul că acest lucru este prezentat ca fiind o inițiativă în numele popoarelor europene, Ați întrebat vreun popor european uh, dacă e de acord cu această inițiativă? Ați întrebat vreun popor european dacă își doresc ca Uniunea Europeană să aibă o forță de intervenție care să poată să ucidă? Nu cred că acest lucru a fost făcut și cred că nimeni nu își poate permite să vorbească în numele popoarelor europene. Iată o chestiune și o întrebare foarte concretă pe care uh, aș vrea să o abordăm. Dumneavoastră ați spus că uh, trei țări au lansat această inițiativă de la Weimar. Domnule președinte, uh, E bine, președintele Comisiei a spus că concluziile sunt, uh, de fapt, concluzii ale celor 27 de state membre, membre. Iar ambasadorul Spaniei ne spune că suntem cele 5 țări cele mai puternice și vom vedea ce se va întâmpla și cu ceilalți care vor să ni se alăture. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Această inițiativă de la Weimar trebuie să se, se va confirma sau nu în momentul în care concluziile au fost adoptate de către cele 27 de state membre? Apoi, ni se spune că cele 5 state membre s-au pus de acord asupra Uh, a ce anume, asupra industriilor uh, uh, din țara lor, asta ce înseamnă? Că celelalte țări vor trebui să-și închidă industriile. Și apoi, într-un raport al Uniunii Europene, se pare că în ceea ce privește elicopterele, în ceea ce privește uh, avioanele fără pilot, în ceea ce privește navele, uh, personalul ce uh, este angajat Uh, aceste lucruri au fost deja rezolvate și abordate în acordul de la Weimar. Apoi, n-am înțeles foarte bine ce, care este motivația pentru intervenția din Libia. Se pare că exista o decizie pentru a trimite forțe armate europene în uh, Libia în cursul uh, perioadei de război, însă războiul este terminat. Și atunci, cum puteți motiva prezența europeană în uh, această regiune? domnul președinte. Dacă îmi permiteți, aș vrea să fim mai preciși. Uh, domnul ambasador din partea Spaniei a vorbit de cinci din cele șase țări europene care dispun de cele, uh, capacitățile militare și bugetare cele mai uh, dezvoltate. Deci nu a vorbit de cinci țări cele mai puternice din Uniunea Europeană care și-ar impune voința celorlalte state membre. Aș dori să vă amintesc că inițiativa de la Weimar uh, a plecat de la 3 state membre și au, concluziile au fost semnate de 27 de state membre. Da, dar dumneavoastră ați uh, evocat uh, uh, cele spuse de domnul ambasador al Spaniei, deci precizam lucrurile. Acum, în ceea ce privește intervenția în Libia, vorbim de operațiuni care sunt operațiuni civile, iar din câte știu eu, nu a fost niciodată vorba să trimitem uh, militari europeni pe solul uh, Libiei. Corectați-mă dacă cumva mă înșel. Uh, Uh, mulțumesc, domnul Ianes. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, consider că această clarificare pe care ați făcut-o este foarte utilă, având în vedere cele spuse de colegul uh, nostru. M-am uitat la concluziile Consiliului uh, din data de 1 decembrie, în care se spune că Uniunea Europeană este gata să ajute Libia în într-un anumit număr de dosare, controlul frontierelor, uh, securitate și cu începere din 2012 se va elabora un plan de acțiune care va respecta suveranitatea Libiei și acest plan va fi elaborat în colaborare cu ONU. Deci cred eu că uh, acestea sunt lucrurile concret în ceea ce privește Libia și nu ne-am referit absolut deloc la o intervenție uh, de, lib- de eliberare a Libiei indiferent cum am numit-o, Uh, acest lucru nu ține de competențele Uniunii Europene și uh, uh, noi nu avem o intervenție sau vreun rol de jucat țările membre ale Uniunii Europene care sunt implicate. Și acum haideți să vedem. În... Am ascultat cu atenție intervențiile colegilor mei și o temă a revenit întotdeauna. care sunt momentele cele mai importante, pentru că această temă de apărare și securitate este o temă sensibilă și a fost întotdeauna o temă sensibilă. Dar întotdeauna trebuie să ne amintim, de aceea mă refer la repetitivitate, faptul că acum 15 ani de zile această temă era o temă tabu care nu putea fi abordată în uh, Parlament. Existau diferite grupuri politice din diferite state membre care uh, făceau în așa fel încât această temă să nu fie deloc evocată, să nu existe niciun fel de progres, în așa fel încât să nu avem niciun fel de politică comună de securitate și apărare. Deci vedeți că față de acum 15 ani am avansat foarte mult. Acum, în ceea ce privește inițiativa de la Weimar, ea are anumite aspecte foarte originale, după părerea mea, și tra- de fapt transpune interesul și dorința Poloniei de a avansa pentru a avea o securitate și apărare comună în Europa. Dar nu este prima inițiativă de acest gen. Au existat și alte inițiative asemănătoare în ultimii 10 ani și care au fost de asemenea curajoase și interesante. Și deci, după părerea mea, aș dori să știu um, această inițiativă cum va îmbunătăți capacitățile militare sau civile? Asta poate nu e chiar uh, scopul său uh, inițial. Uh, va îmbunătăți conceptele la nivel juridic, la nivel logistic a acestor misiuni. Deci e vorba de uh, un avânt suplimentar care este necesar pentru un subiect deosebit de complex în care suveranitatea națională este în continuare deosebit de importantă. Și vedem că există dorința aceasta din partea anumitor țări, din partea uh, de a avansa. Și mulți uh, eurodeputați sunt în favoarea acestui lucru. Și vedem că întâi erau trei state, apoi s-au alăturat încă alte două state. Se trece de la trei la cinci state. Și așa cum au uh, spus colegii mei, inițiativa de la Weimar, mă corectați dacă mă înșel, propune, de fapt, să se ajungă la un acord între aceste cinci state care fac parte din această inițiativă. Deci acest acord trebuie să fie în continuare ratificat de către Consiliu sau dacă nu devine atunci o cooperare consolidată. Uh, și nu va mai fi o cooperare structurată permanentă așa cum se numește acum. Deci, uh, indiferent că e vorba de 5 plus 3 plus 5 sau indiferent care va fi numărul final, acest lucru se înscrie în Uniunea Europeană per ansamblu. Și poate că nu e nevoie să repetăm acest lucru, însă vreau să amintesc faptul că e pe bază voluntară și oricine dorește se poate alătura acestei inițiative atâta vreme cât aceasta este operațională. Colegul meu, domnul Pașcu, s-a referit la o temă deosebit de importantă și anume cum vom face, cum vom realiza concret acest lucru, de unde vom avea fondurile necesare. E adevărat că noi ne dorim o politică de securitate și apărare comune, care tocmai dacă ar fi, ar fi astăzi pe deplin comune, ar fi mult, uh, comună, ar fi mult mai ieftină. De aceea ar trebui ca cele 27 de bugete să se unească și să îmbunătățim astfel lucrurile, să avem o, mai, o politică industrială mai bună, o politică de personal mai bună și așa mai departe. Deci suma acestor bugete astăzi ar fi uh, per total un buget adecvat pentru Uniunea Europeană. Dar știm că în momentul de față aceste sume nu se adaugă unele la altele și această însumare nu se realizează în mod concret. Și deci Uniunea Europeană trebuie să gestioneze toate aceste viziuni, 27 de viziuni uneori diferite, pentru că știm că nu există concret o politică comună de securitate și apărare. Bineînțeles, noi ne-am dorit foarte mult să avem acest lucru, însă de mulți ani de zile ne dorim acest lucru. Și poate ar fi bine ca într-o bună zi să obținem acest lucru. Deci, iată, s-a pus întrebarea care este poziția uh, Marea Britanii referitor la această, la această inițiativă de la Weimar. Uh, noi știm că la momentul respectiv, în 1998, domnul Blair a participat la acordul ce a fost semnat la San Malo și știm că uh, care este poziția actuală a Marei Britanii pe marginea acestei inițiative. Știm că uh, Marea Britanie uneori se adaugă anumitor, se alătură anumitor inițiative, uneori nu. Uh, însă aici e vorba de continuitate, de vizibilitate, e vorba și de calitatea și cantitatea misiunilor ce trebuie realizate și deci uh, trebuie ca rezultatele să fie înregistrate în mod concret. E o temă istorică, e o temă importantă, e vorba de intervenții, e vorba de colaborare, de cooperare și întotdeauna suntem tentați să să amintim ce s-a întâmplat în Europa în 1914, ce s-a întâmplat în Europa în 1940. Uh, domnul președinte, mulțumesc și în final, ultima intervenție, domnul Campbell. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la trei aspecte. În primul rând, în Ultima dată când s-a uh, promovat o comunitate de apărare comună pentru Europa, ministrul de externe francez a demisionat și a fost vorba de Schuman. Um, eu uh, mă opun unei armate europene uh, comune și această inițiativă, după părerea mea, reprezintă un pas mare în această direcție. Apoi, un alt aspect toate aceste lucruri atribuite Uniunii Europene din punct de vedere militar. Mă întreb cât de multe active sunt preluate de la NATO pentru a înzestra această armată. Sau este vorba de noi active, de noi capacități. Deci, apoi, și un alt punct adresat uh, domnului ambasador din Polonia. Uh, NATO a fost foarte importantă, a fost foarte importantă, această organizație a fost foarte importantă pentru libertatea uh, Poloniei și mă întreb acum de ce subminați poziția NATO prin această inițiativă. Vă mulțumesc. Intervențion. Uh... Mulțumesc foarte mult pentru aceste intervenții. S-au adresat uh, întrebări foarte variate în ceea ce privește coerența acțiunilor uh, președintelui uh, Franței, Jeffrey, dacă ești de acord, uh, am putea să ne întâlnim uh, la o cină la Strasburg și vă explic eu cum stau lucrurile. Je ne le prendrai pas sur les deniers de la sous-commission. Euh, mais, euh, Ca să nu discutăm aici în cadrul subcomisiei, cum încep? începem cu dumneavoastră, doamna ambasador? Dziękuję bardzo. Ja myślę, że zacznę od... Vă mulțumesc. Cred că voi începe cu primul punct. Aspectul care s-a regăsit în toate întrebările dumneavoastră. Este vorba de definirea succesului uh, inițiativei de la uh, Weimar. Poate fi definit un asemenea succes și care ar fi în mod concret și, în plus, care este situația cu statele uh, membre. Aș începe cu afirmație și aș termina cu aceeași afirmație. Sunt două uh, uh, state care sunt foarte diferite, care au viziuni foarte diferite în, leg- în uh, legătură cu viitorul și cu dezvoltarea Uniunii Europene în legătură cu economia și așa mai departe. E bine, aceste două, de fapt, este vorba de trei state, s-au unit Uh, pentru a discuta toate aceste aspecte și dacă consideră că se pot întâlni și pot discuta despre viziunea de viitor în legătură cu cum ar trebui să arate politica de securitate și apărare comună pe viitor, atunci un asemenea uh, proces, un asemenea fenomen trebuie considerat a fi un uh, succes, un succes al integrării europene și un succes al politicii de securitate și de apărare comună. Desigur, uh, nu este suficient să semnezi această scrisoare și să prezinți această inițiativă. Trebuie să treci la discutarea unor idei foarte concrete în legătură cu, de exemplu, cu colaborarea între Uniunea Europeană și NATO, în legătură cu dezvoltarea capacităților proprii ale Uniunii Europene și uh, o comparare a acestor capacități uh, a Uniunii Europene cu uh, capacitățile NATO. Faptul că a, a, această atitudine, de fapt, a permis semnarea a, uh, concluziilor de către toate cele 27 de state membre. Polonia va garanta faptul că poziția NATO nu va fi slăbită în urma acestei inițiative. Uniunea Europeană are o altă, se confruntă cu o altă sarcină care este uh, diferită de sarcinile um, Tratatului Atlanticului de Nord. Și instrumentele pe care le avem la dispoziție sunt diferite noi discutăm aici și de diplomație, de politică externă în general, de instrumente uh, care merg în uh, sensul dezvo- uh, ajutorului pentru dezvoltare și aspectul civil al operațiunilor. Deci toate aceste lucruri sunt diferite de ceea ce face NATO și trebuie să înțelegem acest lucru, să facem această diferență. Lucrurile reprezentate de Uniunea Europeană nu sunt instrumente care Uh, pot fi folosite în cazul unui atac asupra teritoriului nostru. Este vorba de instrumente care vor fi folosite în exteriorul Uniunii Europene, în exteriorul sferei noastre de uh, securitate. Trei, respectiv cinci state au recurs la consultări uh, strânse cu celelalte state ale Uniunii Europene. Niciun uh, stat nu este exclus din acest proces. Eu am discutat personal cu fiecare reprezentant a statelor membre, același lucru l-au făcut și ceilalți colegi ai mei. În, s-a discutat despre toate aceste lucruri în Comitetul pentru uh, Securitate. Foarte multe state nu consideră că această inițiativă este una uh, unică. Foarte multe inițiative sunt uh, copiate și de alții în alte domenii. Și toate aceste uh, aspecte se regăsesc în uh, textul concluziilor con- Consiliului hotărâte săptămâna trecută. Acest text reflectă o hotărâre comună a 27 de state membre, făcându-se referire la baza pe care o poate reprezenta inițiativa uh, de la Weimar. Deci nu lucrăm doar cin, cu 5 state membre, ne interesează o colaborare cu toate do- cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și toate, discutăm toate uh, capacitățile. Și după cum am mai spus, este vorba de un proiect deschis uh, și din punctul de vedere al um, inițiativelor cuprinse deja în această inițiativă și din punct de vedere al celorlalte inițiative care urma pe viitor. Obiectivul nostru este să uh, vedem cum putem să ne continuăm activitățile și în contextul uh, bugetelor reduse. Dacă bugetele pentru apărare sunt reduse în fiecare stat, atunci trebuie să Um, cu atât mai mult trebuie să ne construim capacități comune pentru a putea uh, fi activi în exteriorul Uniunii Europene. Acest lucru însă nu exclude uh, faptul că ne putem baza și uh, că putem apela și la capacitățile NATO. Cu cât avem mai multe capacități și în cadrul Uniunii Europene, cu atât va fi mai ușor să ne folosim și de resursele din cadrul NATO și poate resursele Uniunii Europene vor putea fi folosite și pentru activitatea Alianței Nord-Atlantice. S-a pus și o altă întrebare concretă în legătură cu uh, această legătură, în legătură cu relația NATO și Uniunea Europeană. În textul concluziilor Consiliului am spus că lucrăm la inițiative singulare uh, lucrăm la diferite idei care ar uh, promova și ar consolida această relație între NATO și Uniunea Europeană, însă ce ne dorim este să evităm dublarea unor uh, acțiuni, adică unele lucruri care sunt făcute de NATO nu trebuie să fie repetate de către, Uniunea, de către capacitățile Uniunii Europene. Agenția Europeană pentru Apărare um, are acum un uh, proiect care trebuie să fie un uh, proiect deschis. Um, nu ne dorim ca Franța și uh, Polonia să contribuie doar dintr-un anumit punct de vedere pe plan european. Deci aceasta este baza gândirii noastre. Vă mulțumesc. Bien, merci. Je crois que... Mulțumesc foarte mult. Avem o gamă variată de întrebări. Aș dori să fac o precizare în ceea ce privește centrul de operațiuni și uh, cartierul general al operațiunilor, fiindcă s-au adresat mai multe întrebări în acest sens. Cred că există două diferențe centrale. Acest uh, OHQ, Operation Headquarters, nu există, pe când celălalt uh, centru de operațiuni Opcen există. În momentul în care vorbim despre un centru de operațiuni, nu vorbim despre crearea unei structuri noi, vorbim eh, despre work on existing structures. Este vorba despre activitatea pe baza structurilor existente și aici îl citesc pe, ce, îl citesc pe William Hague de la Consiliul privind afacerile externe din iulie. Uh, pe de o parte vorbim despre ceva ce ar putea fi calificat drept ambiție, pe de altă parte vorbim despre un element care există și care a fost definit de Consiliu în unanimitate în anul 2004. Al doilea aspect Uh, care reprezintă o diferență se referă la nivelul de ambiții, de intensitate. Centrul de operațiuni, așa cum a fost el definit în 2004, ne permite să desfășurăm unele operațiuni civile sau militare ale Uniunii Europene și ne permite, în egală măsură, să participăm la planificarea operațiunilor acestor, acestor misiuni în cadrul unui acord din partea tuturor celor 27 de state membre. Este limpede că uh, este vorba despre, este vorba de operațiuni civile sau militare uh, cu uh, care nu corespund uh, nivelului uh, EU headline goal de posibilitatea de a desfășura 30.000 de soldați, iar Consiliul în unanimitate a hotărât uh, să aplice o decizie din 2004. Aceasta este singura noutate și uh, cazurile concrete de aplicare vor fi stabilite în luna ianuarie. Apoi, în ceea ce privește celălalt aspect care pe unii îi înspăimântă, pe alții îi frustrează, este vorba de faptul că nivelul de ambiție este prea ridicat sau nu este suficient de ridicat, iar după mine s-a dorit unanimitatea cu privire la toate hotărârile luate la Consiliu și în cadrul inițiativei Weimar, iar până la urmă succesul între ghilimele de la, din luna decembrie l-a reprezentat faptul că aveam unanimita- unanimitatea și într-un context de criză economică, în momentul în care statele membre nu au foarte multe mijloace financiare la dispoziție, ambiția era totuși ridicată, deci uh, Uh, există situații, teatre de operațiuni uh, în, în Corul Africii, uh, în Sahel și așa mai departe, în Libia, poate. La ora actuală există aceste teatre de operațiuni și Apoi, în ceea ce privește aspectele concrete, s-a adresat o întrebare în, acela, în acest sens. S-a vehiculat ideea că avem dezbatere peste dezbatere și nu facem nimic concret, dar vă rog să citiți concluziile Agenției Europene de Apărare. Se dorește lansarea unor proiecte de capacități europene care, uh, care, care uh, presupun implicarea unor state membre, uh, asta pentru, pentru pilotarea avioanelor de transport, pentru avioanele de aprovizionare. Este vorba de proiecte concrete, iar noi am hotărât în, să îmbrățișăm în continuare unanimitatea, dar acest lucru nu ne împiedică să ne dezvoltăm capacitățile militare și capacitățile de planificare, iar acest lucru prin uh, uh, prin implicarea centrului de operațiuni care există deja. Uh, răspund domnului Daf cu privire la Libia. În primul rând, am tras următorul, următoarele învățăminte, și anume că europenii, la nivelul Uniunii Europene, dar și la NATO, nu aveau suficiente capacități mi- militare. Iată, deci, aceste tentative de implicare militară. Și, în al doilea rând, dacă doream să demarăm operațiuni civile și militare, există o lipsă de reacție la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește anticiparea și planificarea reacției militare. Uh, iar în ceea ce privește acest al doilea aspect, este vorba despre declanșarea centrului de operațiuni pentru planificarea operațiunilor noi, care reprezintă o, un oarecare început de răspuns. Nu sunt de acord cu faptul că pentru a face acest lucru trebuie să abandon, să renunțăm la tot restul. Nu am renunțat la operațiunile militare a PESA, care rămân la fel de importante, și chiar la nivel civil, PSA reprezent, reprezintă o plus valoare față de acțiunea Comisiei, care este o acțiune politică mai bine țintită, care implică direct uh, Consiliul, care este mai vizibilă și care poate reprezenta un, uh, un uh, element foarte important într-o situație de criză, după care se deblochează mijloacele financiare. Apoi, încă un aspect uh, cu privire la opțiunile strategice ale Franței. Uh, aici uh, fac referire la discursurile președintelui uh, Franței Cartea Albă din 2008, unde la alineatul 8 se spune că Franța rămâne angajată și pune la punct numeroase proiecte privind apărarea europeană. Trebuie spus faptul că deplina participare a Franței la NATO și Franța a spus întotdeauna acest lucru, nu înseamnă că nu dorim să punem la punct un sistem de apărare european, o cooperare în acest sens și, uh, dat fiind că unii considerau uh, că uh, că este vorba aici mai mult de o frustrare a noastră cu privire la NATO, vrem să dezmințim astfel de afirmații și să arătăm foarte clar că putem fi prezenți și în Uniunea Europeană și la NATO la nivel militar de apărare. Uh, și uh, vă fac trimitere la multe discursuri ale președintelui Franței pentru a vă arăta că așa stau lucrurile. Uniunea Europeană a desfășurat operațiuni la solicitarea ONU sau la solicitarea anumitor țări de unde, unde au loc aceste misiuni. Nu noi hotărâm ce operațiuni desfășurăm și dacă mergem în Libia, bineînțeles, aici este vorba despre o cooperare cu uh, Consiliul Național Libian și cu autoritățile libiene. Uh, domnul Campbell uh, ne întreabă, veți lua active de la NATO și le veți da Uniunii Europene? Eu cred că aceste active nu aparțin nici NATO, nici Uniunii Europene, aparțin statelor membre, aceste active, uh, aliaților la NATO, așa se numesc ei, și apoi statele membre sunt cele care hotărăsc dacă folosesc aceste active militare pentru o anumită misiune sau pentru alta la o organizație sau alta și noi suntem convinși de faptul că politica europeană de securitate și apărare este una pertinentă și în ceea ce privește actorii care o solicită, terenurilor unde se desfășoară activitatea și uh, dat fiind că sunt unele acțiuni civilo-militare pe care le poate desfășura mai bine Uniunea Europeană decât NATO și cred că aici nu există vreun antagonism între aceste două instituții. Nu, uh, nu este vorba de retragerea activelor dintr-o parte pentru a le pune în alta, este vorba despre hotărâri luate de statele membre. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Cred că de fapt, acum ar trebui să fie prezenți reprezentanții tuturor celor 27 uh, de state membre și nu doar noi, pentru că între timp cred că nu putem uh, discuta doar despre inițiativa de la Weimar, pe, tocmai pentru că avem această concluzie unanimă luată de către Consiliu și această concluzie nu creează o duplicare, nu reprezintă o concurență la adresa NATO, ci merge într-o altă direcție. Uh, direcția la acest uh, nivel se referă la uh, conflicte, la criză și la, folosirea unei intensități mai uh, scăzute, um, o, o intensitate pentru care NATO nu are instrumentele necesare. De exemplu, dacă este să ne gândim la pregătirea poliției în Afganistan sau ce face Uniunea Europeană în Georgia, este vorba de sarcini specifice care în această formă pot fi îndeplinite doar de către Uniunea Europeană. În uh, aceste concluzii ale uh, Consiliului nu se vorbește în mod conștient de inițiativa de la Weimar și nu se face referință la resursele NATO, ci, așa cum uh, pe bună dreptate a spus colegul meu, aceste resurse aparțin statelor membre care hotărăsc în funcție de, opera, de operațiune cărei uh, organizații vor fi uh, puse la dispoziție. Uh, deci, din acest punct de vedere, nu facem nicio fel de concurență pentru NATO. Cooperarea cu NATO va rămâne în continuare una foarte strânsă. În ceea ce privește acum angajamentul Germaniei, domnule deputat. Nu știu. Da. Germania este unul din puținele state din Uniunea Europeană care a participat la și participă la fiecare uh, uh, misiune din politica de securitate și apărare comună. Că Kosovo, uh, Georgia, Afganistan, participăm și la misiunea Atalanta și uh, reprezentăm din punct de vedere al operațiunilor uh, centrul de greutate în cadrul acestei misiuni. Deci nu știu uh, dacă aveți dreptate prin afirmațiile dumneavoastră. Nu aș dori însă acum să discut despre situația din Libia. Uh, dar suntem pregătiți ca în momentul în care va fi organizată o, o operațiune în cadrul PSAC în Libia să participăm la această emisiune. Nu aș, uh, eu nu consider că această politică de securitate și apărare comună uh, se apropie de sfârșit. Este un obiect, un obiectiv pentru obținerea căruia lucrăm, lucrează 27 de state membre și concluziile Consiliului demarează un proces care, la sfârșitul anului, vor duce la un prim rezultat concret. Este vorba de o misiune organizată în, în zona Cornului Africii. Ce se va întâmpla la sfârșitul acestui proces nu poate fi anticipat din acest moment, însă cred că ar fi um, greșit să închidem uh, ușile acestui proces și să continuăm într-un uh, cadru mai restrâns. Vă mulțumesc. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că am senzația că am depășit deja timpul ce ne-a fost alocat. Dar aș vrea totuși să răspund la câteva întrebări. Unii dintre dumneavoastră s-au referit la acest eveniment, în momentul în care există o reducere a bugetelor uh, pentru apărarea în Europa. Și Proiectele despre care noi am discutat și despre care vom discuta în continuare uh, în ceea ce privește punerea în comun și uh, împărtășirea uh, resurselor, tocmai asta ne va permite nu să avem bugete mai mari, ci să le utilizăm în mod mai rațional. Și datele de care dispunem în momentul de față, din punct de vedere statistic, demonstrează că cele 27 de bugete consacrate apărării împreună ar reprezenta 200 de miliarde de euro. Deci ar reprezenta uh, uh, cam o treime din bugetul apărării Statelor Unite. Dar în același timp e o cifră similară cu uh, bugetele pentru apărare puse împreună ale Chinei, Indiei, Rusiei și Japoniei. Deci e vorba de bugete deosebit de importante. Ceea ce este și mai important este că acestea să fie utilizate în mod eficient Există 1700 de uh, soldați uh, militari în uh, Europa și uh, care pot fi desfășurați în uh, teatre de intervenție atât uh, sub uh, egida ONU, uh, Națiunilor Unite, NATO sau Uniunii Europene. Deci trebuie să fim eficienți. Domnule Van Orden, dumneavoastră ați uh, pus întrebarea dacă într-adevăr are sens să avem o politică a apărării uh, uh, astfel organizată. Uh, nu am putea fi un actor global credibil dacă nu avem o politică de apărare credibilă, printre alte lucruri, bineînțeles. Și ceea ce este important este că noi vrem nu să uh, întărim cetățenia europeană, poate că am fost prost uh, interpretat, ci uh, ca cetățenia europeană să se poată exprima mai mult. Uh, și un ultim răspuns. Am ascultat cu atenție uh, cele spuse de domnul Angurakis, care a pronunțat două verbe care mi-au atras foarte mult atenția, care, din păcate, sunt verbe puțin utilizate la Bruxelles. Uh, a ucide și a impune. Eu cred că Uniunea Europeană reprezintă un concept foarte clar Uh, știm care sunt principiile și valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Uh, de aceea, aceste două verbe, a impune și a ucide, uh, sunt foarte îndepărtate de valorile europene. Cred că mai degrabă ar trebui să discutăm despre salvarea de vieți, punerea în comun a competențelor și a capacităților nu înseamnă să pui în pericol anumite industrie în Uniunea Europeană, ci înseamnă mai degrabă că cele 27 de industrii care există în Uniunea Europeană vor avea posibilitatea să uh, uh, aibă investiții mai eficiente, o cooperare mai eficientă. Și apoi, în ceea ce privește operațiunile militare, în operațiunile militare pe care Uniunea Europeană le organizează, sunt acele operațiuni pentru a salva și a păstra pacea și pentru a salva vieți umane, omenești. Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc tuturor ambasadorilor pentru intervenții Vom avea ocazia la Strasburg săptămâna viitoare în ședința plenară să dezbatem împreună cu doamna Ashton și vom reveni asupra acestor subiecte, asupra acestor concluzii. Acum avem o a doua parte a ședinței noastre împreună cu uh, doamna Claude France Arnoux și domnul uh, Stefan Abrial. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră, pentru prezentările pe care le-ați făcut în subcomisia noastră și rămânem în continuare la dispoziția dumneavoastră pentru a continua acest dialog. Pentru că așa cum ați spus și dumneavoastră și în, așa cum s-a spus și în concluziile de săptămâna trecută, există deja o întâlnire care este fixată pentru uh, ianuarie 2012 pe tema aceasta a Uh, centrului de operațiuni. Deci va fi foarte interesant să vedem care va fi urmarea acestui proces la care noi ținem foarte mult în subcomisia noastră. Și este evident că sensibilitățile sunt foarte diferite, însă trebuie să uh, păstrăm din punct de vedere al capacităților și din punct de vedere al operațiunilor, să fim atenți la deciziile ce vor fi luate uh, de către cele 27 de state membre și deci data viitoare când veți veni sperăm să fiți însoțiți de colegul dumneavoastră britanic care a fost invitat și care este invitat și va avea posibilitatea să ia cuvântul pe marginea acestor subiecte. Încă o dată, mulțumim! merci. Merci Merci beaucoup.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

Bien, chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Dragi colegi, vom relua lucrările noastre. Vă mulțumesc anticipat că veți lua loc. Bien, alors j'ai le plaisir euh, d'accueillir. Am plăcerea să urez bun venit printre noi în această după-amiază a două persoane care sunt obișnuite cu subcomisia noastră. Mai întâi Claude France Arnaud, care este director executiv al Agenției Europene pentru uh, Apărare, și generalul Stefan Abriel, comandant pentru uh, transformare în cadrul NATO uh, și care lucrează la Norfolk în Statele Unite și care ne face această onoare de a ne vizita de câte ori vine în Europa. Știu că vine deseori în Europa dar uh, ați avut ocazia să veniți de mai multe ori la noi și vă mulțumim pentru această prezență. Împreună cu ambazatorii uh, grupului uh, Weimar în cadrul COPS, tocmai am discutat despre ambițiile politice pe care le afișează anumite state membre în materie de punere în comun și împărtășire a competențelor și capacităților. Uh, pentru că asta vom discuta și cu dumneavoastră despre capacități. Știm că există două procese ce care au fost uh, lansate, pooling and sharing la nivel european și Smart Defense la nivel de NATO. Și în mod repetat, se evocă posibilitatea unor convergențe între inițiative destul de concrete care sunt dezvoltate în cele două uh, organizații și care, în această perioadă de criză financiară acută și de reducere a bugetelor, ar trebui să ducă la o mai bună utilizare a fondurilor disponibile pentru a pune în comun anumite capacități. Notez de asemenea faptul că Înainte de a evoca o cooperare care ar putea să fie supusă anumitor criterii politice și instituționale, noi suntem conștienți de acest lucru, dumneavoastră de multe ori evocați, domnule general și doamna Arnu, uh, evocați de multe ori această idee de a identifica care sunt preconflictele, uh, în așa fel încât lucrările să poată fi desfășurate în comun. Deci vă suntem recunoscători pentru uh, o prezentare, o punere la zi, aducere la zi a diferitelor puncte pe care le-ați identificat ca fiind piste de ce trebuie analizate pe viitor uh, în acest domeniu de punere în comun al uh, capacităților. Ce anume ne mai rămâne de făcut, din, poate nu din punct de vedere politic, ci mai degrabă din punct de vedere tehnic, tocmai pentru a ajunge la această punere în comun a competențelor și capacităților. Și poate domnul Abrial ne poate prezenta și lucrările referitoare la summitul de la Chicago. Ce ne, la ce ne putem aștepta primăvara viitoare din partea acestui summit? Deci vă dau cuvântul imediat, mai întâi doamnei Claude France Arnaud, din partea Agenției Europene pentru Apărare. Mulțumesc, domnule președinte. Și, încă o dată, eu am onoare și plăcere să fiu prezent astăzi împreună cu dumneavoastră. Vreau să vă spun că și pentru uh, mine a fost un moment deosebit de important în momentul în care subcomisia dumneavoastră de securitate și apărare a venit și a vizitat agenția noastră. Este foarte uh, important pentru noi să vedem că există un interes față de agenția noastră și este foarte important să avem și o dezbatere referitor la munca noastră. Uh, Iată că ne aflăm la 3-4 zile după uh, întâlnirea ministrilor de apărare ce a avut loc pe 30 noiembrie în uh, cadrul Consiliului Afaceri Externe, dar și în cadrul Comitetului uh, de uh, Agenției Europene de Apărare. Și dacă îmi permiteți, voi începe tocmai cu acest punct, pentru că acesta reprezintă o etapă importantă, o nouă etapă, așa cum a spus și domnul președinte, în acel uh, pooling and sharing, uh, deci punere în comun și împărtășirea capacităților. Uh, de fapt, e o etapă importantă pentru că am trecut de la cuvinte la fapte, de la concepte abstracte la acțiuni concrete. Un mandat ne-a fost acordat, un mandat a fost acordat Agenției Europene de Apărare în mai anul trecut și rezultatele au fost promițătoare pentru că au fost mai întâi concrete și, în al doilea rând, au Uh, marcat o nouă etapă în acest proces care ne permite să mergem și mai departe. 11 proiecte au fost uh, prezentate statelor membre și au primit un sprijin explicit din partea tuturor miniștrilor care au luat cuvântul și pe marginea acestor 11 proiecte, de fapt, până la urmă am ajuns la un număr de 13, pentru că anumiți miniștri au făcut a, propuneri suplimentare, deci numărul a crescut, lista a fost uh, prelungită și deci asta pe baza unor angajamente concrete. Și deci angajamente concrete din partea, a mare parte din statele membre. Uh Ideea fiind că anumite state membre pot deveni lideri în anumite domenii sau pot doar să participe. Uh, câteva exemple de angajamente concrete. Spre exemplu, în ceea ce privește celula comună de achiziționare, de comunicare uh, prin satelit, uh, Cinci state membre au semnat, șase state membre s-au declarat gata să se alăture aceste inițiative. Acum, în ceea ce privește sprijinul medical, după cum știți, acesta este un element cheie pentru a Uh, avea o forță de intervenție uh, adecvată și pentru a putea susține și sprijini uh, soldații în timpul unei operațiuni. Șase state membre și-au declarat sprijinul, iar Italia a spus că era gata să preia uh, conducerea acestor lucrări acum. De asemenea, în ceea ce vrește pregătirea și formarea piloților, o, o altă inițiativă importantă. Uh, Aș spune că uneori e vorba de state membre mai mari, altele mai mici. Un exemplu, Irlanda va conduce lucrările referitoare la formarea în domeniul maritim și naval. Italia va conduce acțiunile în ceea ce privește uh, aspectele medicale și formarea piloților. Franța, de asemenea, în ceea ce privește formarea piloților uh, pentru transport. Uh, programul e diferit de uh, cel urmat de piloții uh, uh, ce, uh, care pilotează avioane de vânătoare și așa mai departe. Capacitățile discutate cu miniștri au fost capacități esențiale, mai întâi pentru a întări uh, posibilitatea de acțiune autonomă a Uniunii Europene și pentru a pune capăt anumitor lacune care au fost uh, evocate, mai ales în cadrul acțiunii din Libia, spre exemplu, uh, realimentarea, spre exemplu, în, în, în, în timpul zborului. Dacă vă amintiți discursul domnului Baneta sau uh, altor uh, persoane deosebit de importante care au afirmat că nu mai doreau să facă acest lucru pentru europeni și că europenii trebuie să fie capabili singuri să-și dezvolte aceste capacități pentru astfel de intervenții și operațiuni. Apoi au mai existat și lacune în desfășurarea concretă a trupelor, um, mai ales la nivelul sprijinului medical sau la nivel de transport. Uh, era nevoie de echipaje care să fie disponibile și care să poată interveni în caz de transport strategic sau tactic. Și în, mai în general era vorba de uh, îmbunătățirea capacităților de desfășurare. Uh, săptămâna trecută, de fapt, a fost un prim pas a reprezentat un prim pas în uh, acest concept pooling and sharing, care poate fi aplicat imediat. Spre exemplu, în ceea ce vrește comunicările prin satelit, celula de aprovizionare uh, cu servicii de comunicare prin satelit este operațională. Odată ce statele membre se angajează, e vorba de un contract, un contract prin care se poate beneficia imediat de aceste servicii. Uh, putem avea o abordare mai sistematică uh, care să pregătească oarecum situația pe viitor, plecând de la validarea unui concept care a fost definit săptămâna trecută. Iar în al doilea rând, uh, putem trage învățăminte din uh, ceea ce funcționează uh, în cadrul acestui concept de pulling and sharing. Obiectivul nostru, încă o dată, este să arătăm că acest concept este unul pertinent, să avem acest grad de încredere reciprocă care este între statele membre, care de fapt reprezintă un element cheie. Nu putem pune în comun uh, competențele și capacitățile decât dacă există încredere. Și asta e, un, un, e adevărat, există o, o încredere psihologică, dar există și o clauză care prevede că în momentul în care punem în comun anumite competențe și capacități, asta înseamnă că le putem dispune de ele în caz de nevoie. Și uh, aceste eforturi se pot face cu contribuția și cu asistența unor persoane din alt nivel uh, șef de, de stat major al, din armata italiană, din armata Franței, uh, generalul Camporini, domnul Luro, generalul Mats Nilsson din partea Suediei și uh, uh, din partea Finlandei și așa mai departe. Acest lucru a fost de asemenea posibil pentru că am mers în capitale, am confirmat care sunt condițiile care permit trecerea la acțiune în cadrul acestui concept, care sunt condițiile politice în ceea ce privește suveranitatea, autonomia, utilizarea operațională a capacităților, condițiile industriale, nu trebuie să ne ascundem după deget. E adevărat că e un element deosebit de important pentru a susține această punere în comun a capacităților. Uh, într-un context dificil. Uh, ideea principală este să menținem locurile de muncă în statele membre și să existe acele centre tehnologice și industriale care să poată contribui. Apoi, chestiunile financiare, de asemenea noi ne-am concentrat pe aceste misiuni de sprijin și susținere, pentru că în situația financiară pe care o cunoaștem în momentul de față și cu care se confruntă ministerile noastre de apărare, Uh, trebuia să începem prin acțiuni care nu necesită investiții ini inițiale semnificative, pentru că asta nu ar fi ceva realist. Deci ne-am concentrat pe tot ceea ce putea fi făcut imediat, cu speranța că astfel vom face anumite economii și asta va permite statelor membre ca ulterior uh, să se concentreze pe acțiuni pe termen mai îndelungat chiar și când vine vorba de acele programe de cercetare și de achiziții de tehnologie. Un alt element cheie se referă la condițiile tehnice și regulamentare și juridice ce trebuie instaurate pentru a avea această cooperare. Ne-am dat seama că anumite cooperări, mai ales cele care funcționează cel mai bine, sunt cooperări la nivel regional între câteva state membre și că putem învăța din aceste exemple și cred că tocmai de asta aceste exemple sunt interesante la nivel european. Putem vedea care sunt cele mai bune practici din punct de vedere al regulamentului, din punct de vedere juridic, uh, din punct de vedere financiar, tocmai pentru ca o astfel de cooperare să poată funcționa. Ideea fiind să avem o viziune de ansamblu a acestor cooperări statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a avea inițiative, să definească ce anume vor să pună în comun, dar în același timp să existe și o transparență uh, pentru a vedea dacă într-adevăr se pot acoperi anumite lacune, se pot umple anumite lipsuri sau eventual ne-am aflat într-o situație în care am avea supracapacități uh, cu uh, lipsuri în, în anumite domenii și cu lipsuri în alte domenii. Deci, ideea este ca statele membre să fie cele care pot să aibă o viziune per ansamblu, pentru a vedea cum anume un astfel de exercițiu poate fi realizat la nivel european, cum anume menținerea capacităților se poate face la nivel european. Apoi, plecând de la acordul exprimat de miniștri săptămâna trecută, am reușit să trecem la o abordare mai sistematică, cu, prevăzută pentru primul semestru din 2012. Și dorința noastră este să, dacă miniștrii confirmă acest interes, uh, să ajungem la acțiuni mai ambițioase, precum cele susținute în raportul domnului Lizek, un raport deosebit de ambițios, cu propuneri inovatoare care ne-ar permite să mergem dincolo de aceste prime rezultate pentru a avea o abordare mai globală, mai ambițioasă uh, în, ceea ce, uh, în domeniul punerii în comun a capacităților. Uh, pistele pe care dumneavoastră le-ați evocat în raport sunt foarte interesante. Spre exemplu, transparența bugetară, o mai mare convergență a planificării, Uh, la nivelul uh, Ministerilor de apărare naționale. Și uh, efectul acesta de structurare a industriei și sectorului industrial din domeniu. Acest lucru ar fi deosebit de interesant. Acum, în ceea ce privește cooperarea cu NATO. Dificultăți instituționale. Într-adevăr, avem unele dificultăți instituționale pe care le știți foarte bine. Iată de ce aș dori să pun accentul mai ales uh, dat fiindcă, iată, sunt aici alături de generalul Abrial, asupra faptului că, în ciuda acestor dificultăți instituționale, cred că am reușit ca împreună să desfășurăm o activitate foarte importantă în ceea ce privește delimitarea, pentru a ne asigura că uh, nu există niciun concurs de frumusețe între noi, nicio rivalitate între noi, între aceste două organizații și pentru a ne asigura că există complementaritate în fapt. Uh, aceasta este ce ne cer statele membre și eh, miniștrii ne-au eh, reamintit eh, acest fapt săptămâna trecută și ne-a bucurat acest fapt. Ne-a bucurat faptul că ni s-a spus că se observă cooperarea de ambele părți. Deci nu numai domnul general și cu mine vă spunem acest lucru, este vorba și despre ce au spus miniștrii și așa nume faptul că între Agenția Europeană de Apărare și alți actori europeni și, și AST reușim până la urmă să prezentăm statelor membre o poziție foarte clară pentru a exista o complementaritate și o delimitare a acțiunilor noastre foarte clară. Un alt aspect care m-a surprins în SUA este faptul că Statele Unite uh, Uh, sprijină ideea că oriunde se întâmplă acțiunile sunt sprijinite, fie că este vorba de cadrul NATO sau cadrul um, Agenției Europene de Apărare. Acest sprijin se manifestă în mod concret prin uh, angajamentul de a participa la unele reuniuni ale agenției noastre. Este vorba despre reuniunea anuală a agenției din luna ianuarie și s-au angajat să aibă un dialog cu statele membre privind unele subiecte de interes anume, aspecte legate de piața apărării și industria apărării. Uh, mi s-a cerut să dau câteva exemple de aspecte semnificative. În ceea ce privește uh, repartizarea sarcinilor, vă dau un exemplu. La Uniunea Europeană noi desfășurăm acțiuni în ceea ce privește uh, alimentarea în timpul zborului, pe baza ideilor pe care le-am discutat cu statele membre și care, bineînțeles, vor fi aprofundate. Uh, avioanele de patrulare maritimă. Aceste acțiuni vor fi desfășurate în cadrul NATO și vă spun încă o dată că e vorba de capacități de care avem nevoie de ambele părți. Un alt exemplu de complementaritate îl reprezintă sprijinul medical. Uniunea Europeană are un modul care poate fi desfășurat uh, sub conducerea Italiei, dar bineînțeles bazându-ne pe experiența NATO, mai ales în ceea ce privește standardizarea și uh, mulțumită învățămintelor pe care le-am tras din ce s-a întâmplat în Afganistan. Elicopterele sunt iarăși un exemplu foarte bun de complementaritate. NATO se ocupă de aspectele industriale, de echipare, de echip, de echipare și noi ne ocupăm de formare, ceea ce s-a întâmplat deja. Avem peste 120 de echipaje de elicopteri care au fost deja formate și care au fost desfășurate în Afganistan la inițiativa statelor membre eh, și a membrilor eh, NATO în cadrul eh, ISAF. Și în ceea ce privește laboratorul forensic, acesta a fost folosit în cadrul ISAF în, Af- în Afganistan. Deci, iată, aceasta este activitatea noastră comună. Bineînțeles, dacă s-ar rezolva problemele instituționale, ar fi foarte bine. Dar uh, cred că deja colaborăm concret, așa cum uh, l-a demonstrat acest exercițiu. Dați-mi voie să vă vorbesc în cele din urmă de un anume aspect. Este vorba despre faptul că nu există o delimitare teoretică dacă o acțiune este desfășurată în cadrul NATO sau în cadrul Uniunii Europene, este vorba de o decizie luată de statele membre care Uh, sunt în măsură să ia această decizie și noi sprijinim aceste decizii de fiecare dată și acest lucru a fost reamintit uh, de unul dintre miniștri care are o experiență militară în cadrul NATO anume, deci este o decizie luată de statele membre. Noi suntem aici pentru a le sprijini și, bineînțeles, putem uh, folosi, ne putem folosi de unele aturi pe care le o organizație sau cealaltă, există și o dimensiune transatlantică care uh, caracterizează NATO și care poate fi interesată acolo, dar mai sunt alte, dar sunt alte aspecte care ar putea să intre în joc uh, odată cu Uniunea Europeană și aici sinergiile sunt foarte importante și uh, mai ales aspectul industrial pentru care noi avem, pentru care noi avem un mandat Agenția Europeană de Apărare. Și în ceea ce privește sinergia cu celelalte politici ale Uniunii Europene, aș dori să vă mai spun câteva cuvinte. Este vorba de un aspect foarte important pentru noi. Noi ne dorim aici un dialog strâns cu Parlamentul European. Statele membre se confruntă cu greutăți uh, financiare, și uh, în acest context politica Uniunii Europene se dovedește foarte ambițioasă și aceasta va avea un, uh, un efect nu neapărat negativ, ci și negativ și pozitiv asupra politicilor de apărare. Uh, avem aici programul Sezar uh, Cerul Unic uh, și aici suntem implicați noi și am propus NATO, care, lui NATO, care a acceptat să se implice în acest proiect pentru ca nevoile NATO și, bineînțeles, obiectivele și îngrijorările sale să fie luate uh, în calcul uh, în cadrul proiectului Cezar și al proiectului uh, cerului unic. Iată de ce, iată de ce avem un cadru pentru, a, pentru discuții în acest sens. Același lucru este valabil uh, în ceea ce privește domeniile pe care le urmărește Parlamentul European, mm, spectrul de frecvențe radio, de pildă, și sperăm că aici vom da o mână de ajutor statelor membre și partenerilor noștri de la Comisie pentru a reuși, așa cum am făcut până acum, să obținem cât mai multe sinergii în ceea ce privește cercetarea și tehnologia, un domeniu foarte uh, bine acceptat în raportul subcomisiei dumneavoastră. Și un element, uh, în cele din urmă, care a fost deja menționat în mai multe rânduri, un element cheie în ceea ce privește eforturile de dezvoltare a capacităților de apărare. Este vorba de legătura cu aspectele legate de piață. Uh, noi, în desfășurarea acestui exercițiu, am ajuns în uh, faza de transpunere a pachetului de apărare. Este vorba aici de directiva cu privire la piețele de apărare din domeniul apărării și aici conlucrăm cu colegii noștri de la comisie uh, în slujba domnului Barnier și vom avea aici uh, acest grup de acțiune care este înființat de Barnier și Italiani. Fiecare, bineînțeles, are răspunderea sa în ceea ce privește respectarea tratatului și de punere în aplicare a directivei. Noi putem da o mână de ajutor statelor membre în ceea ce privește aplicarea în termenii legii și le putem uh, da Uh, oferi consiliere în temeiul articolului 346 în aceste domenii. Deci, iată, v-am vorbit despre sinergiile politicilor europene, ceea ce face ca cooperarea noastră cu NATO uh, să se bucure de o complementaritate care decurge în mod firesc. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, domnule general. Merci, monsieur le président. Merci, mesdames et messieurs les... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult uh, domnilor uh, deputați ai Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult că pot să iau cuvântul în cadrul subcomisiei dumneavoastră. Am amintiri frumoase de la întâlnirea noastră trecută, acum un an, uh, după summitul de la Lisabona, care, rea, care accentuase, accentuase relația unică între NATO și Uniunea Europeană. Și ca data trecută, o să vorbesc ce două limbi oficiale ale alianței. În ceea ce privește îmbunătățirea coordonării între NATO și UE, acesta a reprezentat firul roșu a acțiunilor mele în uh, timpul celor uh, doi ani de activitate și rămâne în continuare o prioritate foarte importantă. Acestea sunt eforturi de lungă durată de a stabili relații cu uh, cu Agenția Europeană de Apărare și cu alții actori europeni. Aceste priorități se manifestă prin numeroase dosare, cum ar fi cel al abordării globale, care are o importanță anume în cadrul inițiativelor de apărare inteligentă, pe care secretarul general Rasmus m-a însărcinat să le promovez în perspectiva summitului de la Chicago Uh, care va avea loc în curând, dar și uh, cu o dorință de a clădi lucrurile pe termen lung. Această inițiativă trebuie să fie durabilă, iar în acest sens sinergiile din cadrul Uniunii Europene joacă un rol foarte important. Analiza este împărțită, este par, împărtășită și de ceilalți parteneri. Am vizitat foarte multe state în cadrul consultărilor recente în ceea ce privește apărarea inteligentă și mă surprinde faptul că se subliniază întotdeauna această sinergie și mă bucură acest lucru, uh, fiindcă această propovăduire uh, nu cade asupra unor uh, urechi surde. Aș dori um, acum să vă vorbesc despre inițiativele de reciprocizare și de partajare a inițiativelor europene. Inițiativa NATO se înscrie într-o uh, într-un aspect uh, dublu, uh, summitul de la Lisabona, unde s-a vorbit în nenumărate rânduri despre nevoia de reformă la nivelul structurilor organizației, dar și în ceea ce privește capacitățile. Apoi, imboldul dat de secretarul general în primăvară în momentul în care impactul crizei asupra investițiilor în domeniul uh, apărării a devenit din ce în ce mai uh, puternic. În contextul crizei actuale, nu este realist uh, ca statele membre să cheltuiască mai mulți bani pentru apărare. Toate statele membre sunt obligate să-și reducă cheltuielile în mod semnificativ. Deci trebuie să cheltuiască mai bine. Asta dacă nu doresc ca uh, criza economică să ducă la vulnerabilități strategice. Uh, după mai multe etape în procesul de maturizare a acestei inițiative, după în care consultarea la nivelul națiunilor a jucat un rol important, se, se decurg mai multe direcții. De pildă, un efort în ceea ce privește ierarhizarea, care devine din ce în ce mai important acum, în momentul în care nu avem foarte multe mijloace la dispoziție. Uh, Până acum, nivelul de aspirații operaționale al NATO putea să fie uh, onorat uh, cu un uh, anumit, uh, cu anumite cheltuieli, iar care acum s-au redus foarte mult. Și pentru țările care nu pot să fie prezente pe întregul spectru al capacităților, este important să se concentreze eforturile pe, acest, pe acești pol de excelență care necesită un nivel de specializare. Uh, se încurajează și uh, soluții capacitare multinaționale în acest sens. Am analizat îndelung, alături de statele membre, mai multe propuneri de cooperare pe care le considerăm noi viabile uh, uh, în jur de 10 sunt, 14 uh, la număr sunt pe calea aplicării și este foarte important acest lucru, dar fiind că aceste proiecte eh, trebuie să fie desfășurate de eh, un grup coerent de țări. Mai sunt și alte inițiative care ne confirmă optimismul, chiar dacă nu vor fi puse în aplicare imediat. Iar aici cooperarea multinațională este pe termen scurt eh, elementul cel mai tangibil al acestui smart defense. Este și cea mai direct unită cu uh, Uh, cu um, acest pooling and sharing în cadrul Uniunii Europene. Iată de ce uh, aici ne, nu precupețim niciun efort. Trebuie să vedem dacă aceste inițiative uh, sunt concurente și dacă statele membre se îndreaptă în direcții opuse sau complementare. Acum cred că avem răspunsul. Răspunsul este unul încurajator. Would each of our o modalitate de a vedea lucrurile este să ne întrebăm dacă fiecare dintre aceste inițiative ar fi mai bune sau mai uh, rea fără uh, celelalte. După părerea mea, toate aceste inițiative se sprijină reciproc. După părerea mea, ambele organizații au avut, uh, au avut același diagnostic până la urmă. Și acest a fost foarte bine că analiza noastră fundament, mentală în legătură cu provocările de viitor uh, este asemănătoare pentru ambele organizații. Conceptul strategic al NATO și viziunea de, pe termen lung al Agenției Europene de Apărare uh, demonstrează că există opinii comune și Uniunea Europeană a învățat foarte multe lucruri din operațiuni, operațiunile NATO, mai ales în ceea ce privește zonele unde se pot manifesta lipsuri uh, legate de capacități. Și și NATO a învățat multe lucruri din operațiile Uniunii Europene. De asemenea, procesul de transformare din Agenția Europeană de Apărare a dus la dezvoltarea unor contacte puternice înaintea lansării acestei inițiative. Și uh, am avut mai multe ocazii pentru a colabora. Uh, am colaborat, de exemplu, în transportul strategic, sprijinul medical în operațiune și uh, Uh, combaterea sau măsurile de neutralizare a dispozitivelor explozibile improvizate. Deci nu este o coincidență tot acest lucru, dar uh, în aceste domenii uh, ne interesează pe toți o colaborare mai mare. Și această convergență a dus însă la o nouă îngrijorare. Oare creăm măsuri care se dublează? Uh, și dacă facem acest lucru, oare cum putem să ne asigurăm că nu se întâmplă acest lucru? Acest aspect este unul crucial. După părerea mea, răspunsul este din nou unul pozitiv. pozitiv. Tocmai pentru că de ambele părți, NATO și uh, de partea Uniunii Europene, foarte multă lume a lucrat în acest proces de armonizare și uh, limbajul care merge în acest sens în raportul domnului Lisek este foarte, ne sprijină foarte mult. La nivel instituțional ne bazăm pe uh, fundații puternice ale bunei voinței, astfel uh, putem evita măsuri duble doar prin intermediul transparenței, prin schimb de uh, opinii, mai ales între uh, instituția la care sunt eu activ și Agenția Europeană pentru Apărare. M-am întâlnit cu mai mulți reprezentanți de la această agenție și am discutat împreună despre viziunea noastră pentru viitor. Și datorită înțelegerii comune, uh, proiectele uh, care par să, să se dubleze, de fapt, sunt complementare. Un exemplu foarte bun reprezintă pregătirea piloților de, piloților de elicopter și, și în domeniul uh, sprijinului medical proiectele noastre se integrează foarte bine. Conceptele generale sunt complet uh, compatibile și abordările se, se completează reciproc. Și dincolo de instituțiile noastre, cred că rolul uh, națiunilor de asumare a acestor uh, proiecte va fi un factor foarte important în păstrarea acestei convergențe. Nu doar națiunile își doresc aceste proiecte să aibă succes, dar ele sprijină uh, participarea unor țări terțe care nu fac parte din NATO. Și într-adevăr, dacă avem, dacă avem inițiative multinaționale care aduc în același loc uh, națiuni uh, parte din NATO și națiuni din, din exteriorul NATO, duce la, la uh, operațiuni de succes. Ce contează este tocmai ce numesc eu proximitate, vecinătatea strategică a națiunilor care participă într-un asemenea proiect. Și această vecinătate se poate baza pe criterii cum este geografia, cultura, limba, viziuni geopolitice sau o tradiție deja de colaborare. Pentru a încheia, Obiectivul strategic al acestor două inițiative este să păstrăm operațiunea, operațiunile NATO pentru a, păstra, pentru a păstra această securitate colectivă și să folosim pentru acest lucru nu mai multe resurse, ci inovare, un grad mai mare de coerență și o uh, colaborare consolidată. Un proces de cumpărare armonizată, o folosire structurată a resurselor va păstra credibilitatea membrilor și le va permite să răspundă în mod adecvat uh, amenințărilor. Doar așa putem să, uh, să beneficiem la maxim de forțele armate pe care le avem la dispoziție. Trebuie să profităm de acest uh, moment pentru a consolida alte aspecte din acest concept al apărării inteligente inițiative care au uh, succes și care depășesc uh, diferențele între NATO și Uniunea Europeană vor reprezenta stimulente pentru o colaborare și mai largă. Și, și această experiență de succes va demonstra că toate părțile au, nou decât să, uh, de câștigat în urma acestei colaborări deschise. O lecție care poate fi aplicată dincolo de proiectele existente în acest moment. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Și acum domnul Van Arden a cerut să ia cuvântul. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, și în primul rând mă bucură să văd asemenea reprezentanți uh, aici, din partea NATO, din partea Agenției Europene pentru Apărare. Întotdeauna mă bucură Um, să o văd pe uh, doamna Arno alături de noi. Um, mă bucură faptul că se va ocupa de, de pregătirea maritimă. Nu am știut că Irlanda are, a avut o asemenea tradiție mare în domeniul maritim, dar e bine că se întâmplă acest lucru. Desigur, Statele Unite ale Americii își doresc să sprijine orice se întâmplă în Uniunea Europeană pentru că uh, își doresc ca, de fapt, uh, aliații europeni să contribuie mai mult, să preia mai multe, mai multe poveri în uh, legătură cu asigurarea securității. Aș, și, aș avea câteva întrebări aici. Domnul general Abriel tocmai s-a referit la câteva difere, diferențe existente între Agenția Europeană pentru Apărare și NATO, dar pe mine nu mă convinge acest lucru în totalitate. Problema este că, desigur, sunteți uh, confruntat cu un fapt împlinit, trebuie să faceți ceva cu această Agenție Europeană pentru Apărare. Dar dacă este să vedem care au fost uh, inițiativele NATO de dezvoltare a, a capacităților, uh, toate propunerile făcute sunt, uh, se regăsesc peste tot în uh, domeniul militar. Nu este un lucru care se regăsește doar în Uniunea Europeană. Și tot nu reușesc să înțeleg cum obținem o valoare adăugată în urma contribu- contribuției Uniunii Europene, datorită faptului că în cadrul NATO discutăm până la urmă de aceleași națiuni, poate cu o singură excepție, uh, Suedia, care dispune totuși de o industrie de apărare importantă, dar chiar și Suedia participă la operațiuni conduse de NATO. Deci înțeleg că ați fost forțat în această poziție. Trebuie să conlucrați, să colaborați cu agenția, această agenție europeană, dar tot nu înțeleg care este valoarea adăugată acestei uh, agenții în ciuda muncii excelente um, din partea angajaților acestei agenții. Acum, în legătură cu punerea în comun și, uh, și împărtășirea resurselor. Uh, cum ne vom asigura că o resursă împărtășită va, fi, se, va exista, va fi la dispoziția tuturor în momentul în care este nevoie de ea? Și ce s-a întâmplat în, uh, în Libia? Dacă am înțeles eu bine, Germania și-a retras echip- echipajele din uh, avioanele AVAX din, uh, din, care activau atunci. Deci, unei națiuni s-a cerut să pună la dispoziție anumită muniție, dar a refuzat să facă acest lucru, nu a pus această muniție la dispoziția unei altei națiuni. Deci mă întreb cum ne putem asigura că aliații, că te vei putea baza pe resursele aliaților când este nevoie de ele. Pentru că până la urmă este vorba de o voință politică și din acest punct de vedere Dese, deseori vedem că lucrurile sunt, uh, nu sunt foarte sigure. V-ați referit de consolidarea puterii de foc și tocmai uh, am discutat cu ambasadorii uh, din ambasadorii din patru state care participă la inițiativa de la Weimar și ce spuneau ei este că nu se gândesc la uh, consolidarea puterii de foc a Uniunii Europene. Nu, Uniunea Europeană nu-și dorește să aibă forțe care vor ucide oameni. Deci ei se gândesc la o, cu totul altă inițiativă. Eu sprijin uh, această direcție de uh, mărire a puterii de foc, dar nu cred că Uniunea Europeană merge în această direcție. Deci înțeleg foarte greu conceptul de uh, evitare a dublării, uh, complementaritate și care este, cât de mult te poți baza pe, aliat, pe aliați. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ianis. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să o felicit pe doamna Arnu pentru felicitările pe care le-a primit pe tema Uh, Agenția Europene pentru Apărare în data de 1 decembrie referitor la punerea în comun și împărtășirea acestor capacități și competențe, așa cum se spune în uh, spaniolă sau în engleză, pooling and sharing. Și vreau să-l felicit și pe domnul Abrial. Uh, eu mi-aduc aminte că acum un an de zile a venit la subcomisia noastră și a luat cuvântul. Și să-l felicit pentru că pe durata acestui an am colaborat foarte bine și am uh, reușit să uh, cooperăm împreună, membri ai Parlamentului nostru și dumneavoastră, pe o temă, și anume politica aceasta pas cu pas, pentru a avansa în construirea unei politici europene comune de apărare și de securitate în Europa. Uh, din dezbaterile acestei subcomisii am senzația că tema aceasta, Uniunea Europeană-NATO, pentru unii colegi sau pentru anumite persoane, uh, această temă evocă ceva asemănător cu dezbaterile teologice din Evul Mediu, și anume că uh, practica și realitatea concretă sunt diferite și nu se știe prea clar cum funcționează lucrurile. Mi se pare că e oarecum confuz pentru că uh, există anumite state care uh, au o atitudine greu de înțeles și cum anume pot funcționa lucrurile în așa fel încât să avem o complementaritate. Pentru că noi știm că avem valori pe care le împărtășim și atunci nu știu de ce ar trebui să ținem mai mult de NATO, gândindu-ne că dacă se uh, boicotează construirea acestei uh, uh, Europe comune a apărării, astfel s-ar putea pune în pericol și s-ar putea slăbi influența pe care o poate avea NATO. Sincer vă spun, nu înțeleg acest lucru. Cred că uh, Aici e vorba de politică și aici discutăm despre complementaritate Uh, putem vorbi și despre optimizare. Uh, e un cuvânt care a fost uh, utilizat, optimizarea resurselor. În momentul în care ne aflăm într-o situație dificilă din punct de vedere bugetar, dacă ați uitat acest lucru, <laughs> domnul ambasador al Spaniei vă poate aminti acest lucru, s-a spus adineori că însumarea bugetelor pentru apărare pe care le consacră cele 27 de state membre pentru apărare ar reprezenta o treime din bugetul american pentru apărare. E adevărat că aceste sume nu sunt puse la oaltă, dar ar trebui ca ele să fie la înălțimea așteptărilor. Și dacă am face astfel, dacă am însuma aceste resurse, am putea să le utilizăm mai bine. Eu personal și de am spus eu așa de repede, nu mă refer în numele țării mele, nu iau cuvântul Uh, în numele cuiva. Noi, parlamentarii, vorbim în nume propriu. Ei bine, eu personal sunt mai reticent în ceea ce privește aspectul acesta clasic, tradițional, istoric al NATO și anume dependența lor sau relația lor cu Statele Unite. Dacă Statele Unite uh, treptat doresc ca noi să asigurăm, să ne asigurăm singuri uh, această apărare, ei bine, vom face acest lucru. Noi, ca europeni, va trebui să ne asumăm această răspundere, să devenim treptat mai responsabili responsabili de propria noastră apărare. Dar ceea ce se întâmplă este că, la un moment dat, Statele Unite Uh, mă refer, spre exemplu, la războiul în Irak, uh, nu au demonstrat un interes prea mare ca noi să devenim autonomi din acest punct de vedere. Deci spun acest lucru. Noi va trebui, uh, poate nu să ne confruntăm cu Statele Unite la un moment dat. Nu, ci va trebui să fim conștienți că la 60-70 de ani după cel de-al doilea război mondial, poate ar trebui să fim conștienți de faptul că a venit momentul să ne asigurăm Uh, apărarea singuri. Poate că e vorba de răspunderea noastră și nu uh, a Statelor Unite ale Americii. În orice caz, doresc să vă mulțumesc pentru această inițiativă, pentru această discuție. Merci, monsieur Domnul președinte, mulțumesc și acum are cuvântul domnul Angurakis. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că sunt de acord cu cele spuse de domnul general Abrial, care spunea că mare parte din statele membre ale Uniunii Europene se vor confrunta cu o scădere, a o reducere a bugetelor pentru apărare. Și asta nu e valabil doar pentru Grecia în ceea ce uh, referitor la achiziții, la programele de uh, uh, cumpărare de tehnologie și așa mai departe. Noi în Grecia am cheltuit cu 22% mai mult decât anul trecut. Uh, iar pentru NATO vom avea o creștere de 60%. Uh, deci sunt cifre care nu se referă la situația din Grecia, ci, dacă îmi permiteți, aș dori să mă refer la un alt aspect. Indiferent că vorbim despre NATO sau despre Uniunea Europeană, evocăm de fapt ce? Evocăm operațiuni care uh, sunt dincolo de uh, uh, limitele fixate. Se e vorba de programe de, uh, aș spune eu, de agresiune. Niciunul dintre aceste programe nu se leagă de apărarea integrității teritoriale a statelor membre ale Uniunii Europene sau ale NATO. Și atunci, de ce nu am putea spune că NATO, pe baza strategiei de la Lisabona și pe baza celor spuse în dezbaterea noastră și pe baza programelor de Uh, smart Defense, de ce n-am putea spune că aceste organizații se pregătesc pentru, în vederea unor operațiuni din ce în ce mai uh, masive, mai uh, puternice peste tot în lume? Dacă așa stă situația, atunci de ce nu am reduce echipamentele care sunt utilizate pentru apărarea teritorială a statelor membre, care oricum uh, vor fi utilizate pentru aceste misiuni și operațiuni agresive? E o constatare pe care o putem face ca urmare a ultimii, acțiunilor din ultimii 20 de ani. Și acum m-aș referi la cele spuse de doamna Arnou. Dacă am înțeles eu foarte bine uh, intervenția dumneavoastră, ați vorbit despre anumite tensiuni, anumite diferențe între instituții. Poate am înțeles-o greșit, poate n-am înțeles eu bine, dar aș vrea să știu exact la ce anume vă referiți. Și, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o corectare. S-a spus că programele de armament uh, în Uniunea Europeană se ridică la la 2 miliarde de euro, dar uh, aceste programe uh, se, de fapt au, se ajunge la o cifră finală de 2 miliarde și jumătate. Mulțumesc, domnul Campbell. Thank you, Mr. Chairman. Um, could I... Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Ardo, în primul rând, pentru Uh, vizită excelentă uh, pe care am avut-o noi la agenția dumneei și pentru ospitalitatea dumneei, aș dori să vă uh, întreb următorul lucru. Am înțeles că doamna uh, Ashton este șefa acestei uh, agenții și aș dori să știu de câte ori a vizitat sediul acestei agenții. Aceasta ar fi prima mea întrebare. Uh, și dacă am înțeles eu bine situația, nu a vizitat niciodată această agenție, lucru care mă îngrijorează, dar doresc să-mi clarificat situația. Apoi, v-ați referit de, uh, despre a merge înainte. Și care este, după părerea dumneavoastră, destinația finală a acestei uh, agenții? Dumneavoastră ați avut o carieră excelentă, ați lucrat în Ministerul Extern francez și uh, mă întrebam dacă planificați să realizați ceea ce nu a reușit Schuman în 1954 să creeze această comunitate europeană pentru apărare. Acest lucru vi-l doriți? Vă mulțumesc. Bien, avant de repasser la parole. Mulțumesc. Înainte de a da din nou cuvântul doamnei Arnou și domnului general uh, Abrial. Aș dori să spun câteva cuvinte referitor la echipamente și uh, cercetare și uh, tehnologie, elemente evocate de colegi. Nu putem spune că aceste agenții vor utiliza sau vor dezvolta echipamente care vor fi utilizate pentru o agresiune. Avem soldați, avem oameni care, sub egida Națiunilor Unite, mă gândesc, spre exemplu, la acțiune din Afganistan, soldați care au murit Uh, și munca făcută de agenție în materie de sprijin medical, de laboratori, uh, uh, e o muncă care este direct benefică pentru soldați și în niciun caz nu servește la agresarea unor forțe civile sau a unei populații. Nu, acest lucru se derulează sub egida Națiunilor Unite, deci cu toată legalitatea necesară. Și deci, ca o din respect pentru acești soldați care au uh, decedat în, uh, și au decedat de altfel nu în uh, cadrul unor lupte, ci în cadrul unor atentate, ei bine, din respect pentru munca lor și pentru familiile lor, v-aș ruga să fim foarte preciși în momentul în care evocăm astfel de subiecte. Vă rog, doamna Arnu, aveți cuvântul. Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte totdeauna o plăcere să încerc să răspund domnului Van Orden. Ați spus că vă e greu să înțelegeți uh, modul în care colaborează domnul general cu Agenția Europeană de Apărare. Da. Dacă avem o atitudine serioasă în ceea ce privește sinergie, înțelegere, caracterul cuprinzător și sporirea capacităților. Atunci, dacă ne confruntăm cu o anumită realitate și dacă noi uh, suntem serioși în activitățile noastre, atunci eu nu-mi dau seama cum putem uh, ignora contribuția Irlandei. Fiindcă noi, în Uniunea Europeană, dorim să avem mai multe capacități să ne sporim capacitățile. Nu vrem să avem doar câteva state membre, unul, două, care iau pe umerii lor totul în materie de apărare. Se întâmplă acest lucru și e bine că lucrurile stau așa, dar uh, dar aici PSAC și americanii, și, bine, nu, nu spun că dacă americanii uh, adoptă o poziție trebuie să o adoptăm și noi, dar este vorba de o uh, poziție realistă. Americanii vor ca Europa să facă mai multe la nivel colectiv și uh, anterior uh, am uh, asistat la participarea Irlandei în, în CIAD. Și cred că acest lucru a fost binevenit. Irlanda este o insulă, deci la nivel maritim este importantă și mă bucur că se, că se implică Irlanda în uh, misiunile de formare și așa cum a spus și domnul ministru irlandez, uh, se schimbă lucrurile la nivelul acțiunii militare, se, există o implicare foarte importantă și asta în cadrul uh, și în cadrul NATO și în cadrul ONU, mă scuzați, bineînțeles, dar este o mișcare pozitivă. În domeniul capacităților, noi încercăm Dorim să sporim capacitățile statelor membre care au capacități puternice, bineînțeles, dar și să implicăm celelalte state pe acest drum. Și vă spun în continuare faptul că acest element este foarte important pentru mine. Este vorba de faptul că o țară precum Irlanda joacă acum un rol mult mai activ. Synergy. Deci, dacă luăm în serios această idee a sinergie și a unei abordări largi, atunci tot ceea ce facem în legătură cu punerea în comun a instrumentelor civile și instrumentelor civile, uh, foarte multe tehnologii pot fi folosite în, în mai, din mai multe puncte de vedere. Deci și din punct de vedere al capacităților trebuie să putem să facem acest lucru. Și uh, Conlucrăm cu Comisia în domeniul uh, supravegherii maritime a traficului aerian și așa mai departe, toate aceste lucruri țin cont de sinergie și dacă este să ținem cont de realitatea din ziua de astăzi, atunci poate nu ați fi atât de surprins de faptul că generalul Abrial uh, acceptă colaborarea cu agenția noastră. Acum, al doilea aspect cât de mult ne putem baza pe aceste capacități. Acest uh, aspect este unul cheie și sunt în totalitate de acord cu dumneavoastră și lucrăm uh, din greu asupra acestui aspect. Acest lucru reprezintă însă o problemă și este un aspect care trebuie să facă parte din orice, colab- uh, orice colaborare bilaterală și trebuie să găsim o soluție în cadrul colaborărilor bilaterale, așa cum s-a întâmplat uh, cu colaborarea între um, Franța și Regatul Unit sau în cadrul altor inițiative. Eu sprijin lucrurile spuse de uh, domnul, de domnul general Abrial în legătură cu aceste clustere Există poate un numitor comun uh, de viziune strategică, dar și anumite aspecte juridice pot fi uh, folosite. Unele, de unele am ținut seama în cadrul operațiunilor din Libia, uh, de exemplu, în transportul aerian și am, ar trebui să lucrăm pe ambele fronturi, să ținem seama de uh, de realitate. Dacă anumite resurse sunt puse la dispoziție, atunci acestea trebuie să fie puse la dispoziție, trebuie să, fie poate trebuie să poată fi accesate și apoi trebuie să vedem unde lucrurile funcționează și uh, să împărtășim aceste bune practici. Doresc să vă mulțumesc, domnule Varies, pentru sprijinul dumneavoastră și relația noastră cu Statele Unite um, în ceea ce privește această relație, este într-adevăr bine să nu depindem de Statele Unite. Este bine că această idee a fost exprimată, pentru că ne-am dat seama de cât de uh, serioasă este situația. Însă, nu este vorba doar de un semnal de alarmă. Dacă este să mergeți în uh, Statele Unite, vi se va spune că și acolo au fost făcute reduceri uh, bugetare. Poate nu în întreaga istorie, dar uh, în istoria recentă s-au făcut reduceri bugetare pentru domeniul militar. Și dacă Europa nu va demonstra că își asumă uh, își asuma povara, atunci solidaritatea nu mai este de la sine înțeleasă și mesajul nu este că nu-și doresc acest lucru, dar nu vor mai putea să facă acest lucru pe viitor. În legătură cu cele spuse de domnul președinte Arnaud, și anume faptul că operațiile, operațiunile în care suntem noi implicați nu sunt operațiuni de agresiune. Unele exemple sunt foarte bune în legătură cu sprijinul medical, de exemplu, dar când discutăm despre muniție, despre un anumit tip de muniție, de sisteme inteligente de supraveghere, toate acestea sunt lucruri cheie care permit uh, funcționarea uh, funcționarea cât mai bună a operațiunilor Uni- Uniunii Europene. Ce dorim noi este să evităm răniți în rândul soldaților, uh, soldaților noștri și să reducem cât mai mult um, victimele în rândul populației civile. Uh, eu cred că chiar și armele, chiar dacă este vorba de arme de precizie, sunt uh, necesare în momentul în care dorești să exerciți o misiune umanitară în cadrul unui sau în urma unui mandat de ajutor umanitar. Și ar trebui să nu uităm că avem nevoie de aceste capacități atât din punct de vedere etic cât și din punct de vedere legal. Dacă dorim să acționăm și în cazuri în care s-a ajuns la concluzia că este nevoie de o misiune de ajutor umanitar în cadrul uh, Organizației Națiunilor Unite. Domnule uh, Campbell, nu trebuie să uh, vizitați, adică când ești la tine acasă, acest lucru nu este considerat a fi o vizită. Deci de aceea nu, nu, nu fac eu acest lucru în legătură cu această cu întrebarea noastră. Da, cred că ideea este să colaborăm și doamna Ashton a colaborat foarte bine cu noi, cu Agenția Europeană de Apărare. Și care este obiectivul final, destinația finală? Uh, cred că comunitatea europeană de apărare a fost un, o fază în istorie Voi reveni așadar la această idee. Obiectivul este să sprijinim ceea ce își doresc statele uh, membre. În acest moment, statele membre își doresc să aibă decizii suverane. Noi, îi, noi sprijinim statele membre în luarea unor decizii suverane în domeniul apărării și capacităților lor din acest domeniu. Statele membre își doresc în același timp să fie eficiente din punctul de vedere al costurilor și să existe o interoperabilitate între ele. Și toate inițiativele pe care le discutăm noi cu uh, ministrii de apărare ne-au uh, demonstrat această dorință de a exista o eficiență sporid, sporită, interoperabilitate în Europa, dar nu poți să fii interoperabil decât dacă lucrezi împreună. Acesta este obiectivul în acest moment Restul este legat, desigur, de, polit- de deciziile politice luate la cele mai înalte niveluri, din punct de vedere politic, de către statele membre. Vă mulțumesc. Président, uh, je pense que... Mulțumesc, domnule președinte, dar fiindcă s-a vorbit în engleză până acum, vreau să vorbesc franceză. În ceea ce privește plus valoarea reciprocă între cele două instituții, Vă spun uh, două cifre, 21 și 44. 21 de uh, țări uh, membre ale ambelor instituții și 4, 34, mă scuzați, nu 44. 34 minus 21, 13 uh, state membre care nu aparțin uh, decât unei instituții, 7 la UE, 5 la NATO. Uh, deci noi ne adresăm uh, nu doar uh, celor 21 de state membre, ci fiecare, fiecărui membru în parte. Aceste două instituții nu au aceleași obiective, nu au aceeași viziune, nu au aceiași membri, deci este important uh, să aibă opinii diferite pe marginea acelui subiect. Uh, V-am mai spus faptul că statele membre, națiunile, sunt cele care ne propun uh, diverse acțiuni și după aceea noi facem tot ce ne stă în putință și, uh, uh, și uh, încercăm pe cât se poate să nu există suprapunere și dorim ca proiectele noastre și acțiunile noastre să fie complementare. Când spun complementare, vreau să vă spun că nu ne mulțumim cu faptul că nu există suprapuneri, că nu facem același lucru de două ori, ci în egală măsură încercăm să uh, în momentul în care încercăm să soluționăm o problemă, trebuie să tratăm aspecte diferite. S-ar putea să fie vorba de module diferite, de subiecte diferite sau diverse etape. Și aici sunt de părere că uh, printre acțiunile desfășurate, lucrurile acestea reies foarte clar. Nu știu cum stau lucrurile în Uniunea Europeană, dar la NATO vă spun că avem deja identificate unele proiecte uh, pentru care s-au înscris la participare state membre uh, care nu fac parte din Uniunea Europeană, sunt doar membre NATO și s-ar putea ca același lucru să se întâmple și la nivelul Uniunii Europene. Deci este foarte normal și există o plus valoare în ceea ce privește cooperarea noastră la nivelul global al siguranței și apărării. În ceea ce privește mai apoi uh, Uh, punerea la dispoziție garantată a capacităților, această chestiune este una foarte gravă, foarte importantă, pe care o aduc în discuție de fiecare dată când efectuez uh, vizite și țin uh, discursuri cu privire la apărarea inteligentă, smart defense, este imperios ca fiecare stat-națiune să țină cont la nivel individual de echilibrul între solidaritate și suveranitate deciziile de participare, decizia de participare la un proiect este una suverană, dar și decizia de uh, angajare a mijloacelor, astfel încât fiecare stat uh, în parte trebuie să-și pună întrebarea dacă uh, va putea într-adevăr să pună, să, să, să deblocheze mijloacele pentru care s-a implicat. Răspunsul nu este general valabil, depinde de proces, procedura politică, de cultura politică uh, a statelor respective, dar uh, trebuie să se discute acest lucru dinainte și nu uh, în pragul declanșării unei operațiuni. Momentul în care vorbim despre această fighting power, putere de foc, uh, Cunoașteți cu toții articolul 4 și 5 al Convenției de la Washington, care uh, definește foarte clar misiunea noastră. NATO are un nivel de ambiții foarte clar, care a fost reamintit la summitul de la Lisabona de anul trecut. Și, bineînțeles, avem întotdeauna surprize strategice operațiunea din Libia, iată, recent, și pentru a face față acestor criterii trebuie să avem la dispoziție capacități care să ne permită să desfășurăm operațiuni pe întregul spectru potențial de operațiuni. Deci avem nevoie de această putere de foc și cred că acest lucru este valabil pentru NATO, dar și pentru statele membre care îl alcătuiesc și a statelor membre care uh, sunt și membre ale Uniunii Europene. În ceea ce privește modul de lucru, uh, modul nostru de lucru, modul operandi este al pașilor mici și cât pe cât putem încercăm să respectăm cadrul politic uh, asupra căruia am ajuns la un acord uh, la nivel interinstituțional, la această politică a pașilor mărunți, a unei abordări rezonabile, decurge și din uh, construcția acestui concept de smart defense, noi încercăm să facem în așa fel încât națiunile să se grupeze, să-și aleagă singure grupul din care doresc să facă parte, pentru a putea să desfășoare un proiect sau altul. Iar aceste grupuri ne vor permite, în momentul în care trecem la următoarea etapă, să, să, aduc, să avem o coerență globală și, uh, în cazul nostru, să permită ca NATO, la nivel uh, global, să aibă la dispoziție capacitățile necesare pentru a-și îndeplini ambițiile. Și așa cum am spus mai devreme, în cadrul acestor lucrări, un uh, rol hotărător îl joacă încrederea reciprocă, iar încrederea reciprocă uh, este ceva care se clădește, nu este doar la nivel declarativ, iar, o, iar condițiile indispensabile pentru clădirea rapidă și pe temelii uh, uh, durabile o reprezintă alegerea partenerilor în vederea desfășurării unor acțiuni la nivelul statelor membre. În ceea ce privește uh, Uh, poziția și relația între SUA și țările europene. Această relație este foarte importantă. Este o, există o, o dependență la ora actuală de care trebuie să fie conștiente ambele părți. În ceea ce privește natura proiectelor de care ne ocupăm, uh, nici mie nu îmi place termenul uh, de uz de agresiune, așa cum uh, bine vă dați seama. Vreau să vă spun că toate uh, proiectele noastre, că niciun proiect uh, nu se uh, aplică acestei uh, definiții. În momentul în care uh, vorbim despre uh, atacuri cu mine și așa mai departe, elicoptere, este clar că uh, ar putea fi folosite elicopterele. Când vine vorba de formarea piloților sau patrularea maritimă, scopul era apărarea costieră, linilor de comunicații și așa mai departe și mai poate fi folosită și în alte scopuri. Mai avem un proiect uh, propus de unul dintre statele membre în ceea ce privește accesul femeilor uh, în posturi de răspundere în domeniul uh, apărării, cred că aici nu este vorba despre așa ceva. Și când vorbim despre sprijinul uh, acordat uh, la nivel medical, uh, e clar că e vorba de tot felul de operațiuni. Deci nu cred că se, ne limităm la uh, un anumit fel de operațiuni. Și când vorbim despre acțiuni uh, de agresiune, uh, iar în momentul în care vorbim despre acest lucru, uh, la nivel eh, internațional, dacă o țară din sud își aduce contribuția pentru apărarea unei țări din nord, distanțele sunt foarte mari și avem deja o distanță de desfășurare, iar apoi dacă statele membre hotărăsc să participe în mod colectiv la o operațiune externă pentru asigurarea securității lor, există și această posibilitate, dar nu există nicio opoziție, nicio incompatibilitate între capacitatea de desfășurare și utilizarea acestor capacități în cadrul unei apărări colective. Am încheiat. Vă mulțumesc. Bien, merci mon général. Si... Mulțumesc foarte mult, domnule general. Dacă nu mai sunt alte intervenții uh, din partea colegilor, înseamnă că lucrurile au fost foarte clare. Mulțumesc tuturor pentru precizări. Domnule, domnule Abrial, aș, v-aș invita să veniți să ne vedeți după summitul de la Chicago. Uh, poate că Lisabona ar fi mai aproape dar uh, și Bruxelles ar fi mai departe, dar sunt convins că veți găsi o posibilitate oarecare pentru a veni și a ne prezenta lucrările uh, summitului de la Chicago. Doamna uh, director, noi știm unde se află Agenția Europeană pentru Apărare, vom fi încântați să venim să vă revedem și în ceea ce privește diferitele proiecte care au fost uh, identificate, evocate, cred că ar fi util, dincolo de intervențiile mai politice, uh, de natură mai politică, pe care le vom avea din partea înaltei reprezentanți săptămâna viitoare la Strasburg sau din partea altor autorități, ar fi poate bine să reveniți și să ne prezentați felul în care avansează aceste proiecte. Eu ce pot constata este că au existat foarte multe dezbateri de 2 ani de zile, uh, mai precis de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona în ceea ce privește rolul Agenției Europene pentru Apărare și uh, utilitatea acestei agenții, eu sunt convins că munca ce este realizată acolo merge în direcția cea bună Uh, când ne uităm la raționalizarea care este în curs și care este una foarte benefică, ne-ați explicat că există uh, elemente concrete și cred că constrângerile politice și bugetare pe care le cunoaștem în momentul de față, nici măcar nu mă refer la constrângerile strategice, e bine, acestea vor duce la o accentuare a presiunii asupra uh, statelor membre și asupra nevoii de a avea rezultate, de a pune în aplicare în mod eficient aceste programe de punere în comun a capacităților. E adevărat că sunt pași mici, dar concreți și ne dăm seama uh, că cetățenii care sunt și contribuabili uh, trebuie să știe că eforturile pe care le facem sunt eforturi importante, având în vedere mizele ce sunt în joc. Și de multe ori uh, mizele sunt considerate a fi mult prea importante de către cetățenii europeni, deci trebuie și noi, la rândul nostru, să fim capabili să le prezentăm progresele înregistrate uh, în acest domeniu, progrese esențiale. Deci vă mulțumesc uh, tuturor pentru prezența dumneavoastră, pentru prezentările pe care ni le-ați făcut și fiți siguri că vom fi în continuare atenți la modul în care va, vor evolua uh, lucrurile și modul în care va evolua metoda dumneavoastră de lucru. Mulțumesc! Facem o pauză de două minute înainte de punctul următor de pe ordinea de zi. Bien, pour euh, la séquence suivante. Pentru următoarea parte a ședinței noastre, domnul Pașcu va prezida reuniunea noastră. Thank <laughs> you.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 That's it, we have to start. So, uh... Trebuie să începem. Și aș începe prin a-i spune binevenit domnului Fabio de la Piața, care este președintelui COARM și care va discuta cu noi o temă foarte importantă. Este vorba de exportul de armament un lucru care ne interesează pe toți și un uh, subiect uh, discutat în cadrul a foarte, foarte multor discuții. Există foarte multe regulamente uh, impuse în Uniunea Europeană. Trebuie respectate opt criterii și sunt sigur că contribuția colegului nostru va duce la o dezbatere aprinsă după aceea. Domnule de la piață, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Pașcu, și bună seara tuturor. Vă mulțumesc pentru această invitație pentru a informa subcomisia SED asupra muncii grupului de muncă COARM în 2010. După cum știți, am fost numit de NATO reprezentant în calitate de președinte permanent a grupului de lucru din cadrul Consiliului care se ocupă cu exportul de arme convenționale. Am, mi-am început activitatea de la 1 ianuarie, deci mai mult sau mai puțin un an am acest post și astăzi este pentru mine prima ocazie pe care o am de a îmi de a-mi onora promisiunea pe care a făcut-o în 2004. Știu că ultima o asemenea ocazie s-a mai întâmplat în 2009 în cadrul președinției suedeze și în 2010 și în, în prima parte a anului 2011 nu s-a putut organiza o asemenea audiere datorită unor diferite motive, procesul de punere la aplicare a procesului de la Lisabona, stabilirea Serviciului European de Acțiune Externă, modificarea raportorului din partea Parlamentului și așa mai departe. Aș dori ca prezentarea mea de astăzi să fie cât mai scurt posibilă pentru a avea mai mult timp la dispoziție pentru întrebări. M-aș concentra asupra activităților care au reprezentat prioritățile COARM în acest an și mă voi referi la zonele în care ne vom concentra eforturile în anul 2012. Sper că în uh, lunile următoare vom relua această tradiție de a avea o consultare la fiecare șase luni, pentru că, după cum am spus, Parlamentul European pentru noi este un actor foarte important și Uh, trebuie să existe un, uh, cineva, un reprezentant din partea Comisiei, din partea Consiliului, care să vă uh, răspundă la întrebări. Și pentru noi Parlamentul este, dialogul Parlamentul este foarte important și dialogul cu Parlamentul este unul foarte important. În primul rând, haideți să vă dau câteva detalii în legătură cu munca noastră în COARM după cum știți, sarcina noastră principală este să ne asigurăm implementarea poziției comune a Consiliului 944 din 2008. Este vorba de o poziție comună care în, în câteva zile va avea deja trei ani și uh, ar trebui să fie revizuită la trei ani după adoptare. E bine, această activitate, ne vom ocupa de această activitate în anul 2012. În ultimele luni, Grupul nostru de lucru a fost, uh, s-a angajat în procesul de asigurare uh, a armonizării uh, cât mai mari cu putință a exporturilor de armament în statele membre și put, vă puteți închipui că ultimele luni au fost foarte cu, plină pentru noi, ținând seama de ce s-a întâmplat în Orientul apropiat, în, în Africa de Nord și evenimente care au avut un impact asupra uh, Uh, perceperii, uh, percepției asupra exportului de armamente din partea statelor membre. Întâlnirile noastre au fost tot mai frecvente, ne-am întâlnit de 9 ori în mod oficial în anul 2011, au fost organizate și două întâlniri uh, neoficiale, care de obicei sunt organizate de către președinția. De asemenea, am avut și un dialog cu ONG-uri, cu uh, mai ales cu ONG Safe World din uh, Marea Britanie, care este activă în acest domeniu al exportului de armament. Aș spune că schimbul de opinii, de opinii care a avut loc în cadrul COARM în legătură cu destinațiile specifice și de, destinațiile sensibile au uh, devenit tocmai frecvente în ultimele 11 luni. În fiecare lună am organizat un schimb de opinii opinii asupra controlului al exportului de armament al statelor membre și în legătură cu punerea în aplicare a măsurilor mai restrictive adoptate la nivelul Uniunii Europene sau implementarea unor măsuri autonome. Aș spune că discuțiile au avut două dimensiuni. Pe de o parte ne-am concentrat asupra cum putem să facem față la ceea ce se întâmplă în Orientul uh, Mijlociu, în Orientul apropiat și Africa de Nord. Uh, nu întotdeauna fusese restabilite măsuri de reglementare care permiteau statelor membre să ia măsuri uh, rapide pentru a suspenda o licență deja acordată lucru care a dus la un proces de modificare legislativă pe plan național care ar fi permis unui stat membru să blocheze, să suspende imediat o licență de export care fusese acordată înainte, fără a mai trece prin procesul de revocare sau de anulare acestei licențe de export. În plus, la nivel național, câteva state membre, în urma uh, unor cereri uh, din partea parlamentelor naționale, a început un proces de revizuire a politicilor din acest domeniu, un proces de revizuire care are loc în continuare. Și cred că acest proces va avea un impact și asupra revizuirii poziției comune a Consiliului, care va avea loc cândva în 2012. Aceasta a fost uh, activitatea noastră cotidia- uh, cotidiană într-un an care nu a fost un an uh, normal, ci a spune mai degrabă un an excepțional în activitatea grupului nostru de, de muncă. Deci acest, discutarea destinațiilor uh, sensibile. Dar am început uh, de asemenea să pregătim uh, Um, reviz, revizuirea poziției comune și, în general, articolul, 2, uh, articolul 15. Probabil că vom avea nevoie de întreg anul următor pentru a analiza, să vedem ce s-a făcut din punct de vedere al punerii în aplicare a, a poziției comune și dacă acest instrument este instrumentul cel mai adecvat de reglementare a comerțului cu armament la nivelul Uniunii Europene. Am uh, luat așadar câțiva pași de pregătire în 2011 în ceea ce privește uh, demararea analizării uh, statelor membre în legătură cu poziția comună. Este clar că acest exercițiu este un exercițiu care se desfășoară la nivelul statelor membre, este o revizuire din partea statelor membre a poziției comune, dar vom încerca să găsim uh, Uh, posibilitatea implicării altor actori în acest uh, proces, de exemplu Parlamentul European. Este o reevaluare. De fapt, uh, ce ne dorim este să vedem ce am făcut până acum. Trebuie să nu uităm că este vorba de un instrument relativ tânăr. Această poziție a fost adoptată abia în urmă cu trei ani a fost pusă în aplicare în uh, toți acești trei ani și, desigur, reprezintă rezultatul unui, uh, unui proces mai îndelungat, nu apărut din uh, senin. Un uh, proces uh, gradual care a permis adoptarea acestui uh, act juridic. Cu toate acestea, discutăm despre un document relativ uh, tânăr. Învățămintele uh, trase așadar în urma procesului de punere în aplicare nu vor fi foarte largi. Probabil ne vom baza mai mult pe o dimensiune analitică și nu neapărat pe reevaluarea și revizuirea ca atare a textului. Încercăm să considerăm că acest proces este un proces cu final uh, deschis, nestabilit și să vedem ce măsuri ar trebui luate de către statele membre în momentul în care acest proces s-a încheiat. Ne putem, se, este posibil ca poziția comună să fie amendată, să fie amend, sau să fie amendat doar ghidul, doar orientările generale care reprezintă instrumentul obligatoriu din punct de vedere legal, care interpretează parametrii și, în general, punerea în aplicare a acestei poziții comune la nivel național. Așadar, în acest moment, statele membre își doresc uh, analizarea acestui uh, ghid pentru a vedea cum poate fi acesta actualizat în urma uh, procesului de reevaluare a poziției comune. Dar, desigur, aș putea să vă dau mai multe detalii în urma întrebărilor pe care o să le puneți. Acum aș dori să mă refer la a doua uh, prioritate importantă pentru noi în anul 2012. Se vorba de procesul de negociere a tratatului referitor la comerțul cu arme. Poate uh, știți că în anul 2010 un uh, un, un, a fost creat un subgrup de lucru specific, CODUN, care uh, discută poziția Uniunii Europene în cadrul acestor negocieri. Acest grup, subgrup se întâlnește în fiecare lună și discută în detaliu poziția Uniunii Europene din punctul de vedere al cum ar trebui să arate acest tratat privind comerțul uh, cu arme. Uh, am elaborat documente interne, uh, linii directoare interne, uh, documente care au fost foarte importante uh, pentru intervenția Uniunii Europene și pentru intervenția statelor membre în cadrul sesiunilor comitetului care pregătește acest tratat. Conferința din anul 2012 va ține seama de recomandarea uh, Comitetului de Pregătire, care s-a întâlnit de patru ori din 2010 până în 2011 și se va reîntâlni între 13 și 17 februarie 2012 pentru a discuta aspecte de procedură și pentru a încheia discuțiile legate de conținutul tratatului. În acest moment, în acest cadru de negociere, discutăm pe baza unui uh, document pregătit, pregătit de uh, președintele acestui uh, comitet. Este vorba de, președintele acestui comitet este ambasadorul Argentinei, cu care păstrăm un contact permanent pentru a ne asigura că acest text de referință se apropie cât mai mult de poziția Uniunii Europene în legătură cu uh, tratatul uh, pentru comerțul de armă. Ne dorim ca în acest tratat să fie incluse, să fie incluse, inclus indicatori și parametri cât mai uh, credibil pentru ca comerțul cu armament să devină cât mai uh, transparent. Noi ne dorim ca în iulie 2012 să încheiem aceste negocieri și nu considerăm că lucrurile vor, se vor lungi mai mult. Mai ales pentru că ambasadorul Moritan și grupul de pregătire au, au păstrat un impuls inițial puternic. Statele Unite și-au modificat poziția în 2005 și China Uh, China se apropie de această poziție, lucru care era, era total diferit în urmă cu un an și Rusia dă, transmite anumite semnale că este pregătită să meargă în această direcție. În general, aproximativ 150 de state au votat în favoarea unei rezolu- rezoluții care cerea uh, un asemenea tratat. Și Uniunea Europeană cred că a dat dovadă de o atitudine progresistă și de colaborare cu ceilalți actori din state terțe pentru a ne asigura că acest proces să includă cât mai multă lume și să aibă succes în crearea unui instrument care să creeze condiții egale în domeniul exportului de armament. Și în final câteva cuvinte în legătură cu alte activități importante pentru COARM, dar care nu se regăsesc acum printre prioritățile noastre. Este vorba de promovarea uh, criteriilor unei, acestei poziții comune față de țările vecine cu Uniunea Europeană. Au fost adoptate concluzii ale Consiliului în anul 2010, care cer organizarea unor uh, evenimente, mai ales în Balcanii de Vest, dar, în, dar și în Caucaz și în uh, Africa, care promovează funcționarea acestei poziții comune și criteriile pe care se bazează această poziție. Am uh, planificat de asemenea și o vizită de uh, studiu care permite reprezentanților uh, țărilor din aceste țări, din aceste regiuni menționate mai înainte, să, să se bucure de un schimb de opinii, să vadă cum funcționează sistemul nostru, să vadă ce actori sunt implicați de la uh, ofițeri de licențiere la uh, vame și, uh, și ce ministere sunt responsabile. Din cele patru vizite planificate, trei deja au, uh, au avut loc. Mai este una planificată în Republica Cehă în anul 2012. Cu această vizită se marchează și uh, etapa de implementare a concluziilor Consiliului și din acest moment vom uh, începe uh, procesul de, eva- de evaluare și vom planifica un nou program de promovare a acestei uh, poziții. În plus, a fost foarte ocupați pentru a ne asigura că raportul anual referitor la exporturile de armament convențional este publicat la timp. Raportul va avea 800 de pagini și va prezenta toate exporturile de armament aprobate de statele membre în 2010 Redactarea acestui uh, raport ne-a răpit foarte mult timp și să sperăm că raportul va fi publicat până la sfârșitul acestui an. Um, v-aș povesti cu plăcere despre mai multe activități în care a fost uh, activ COARM, de exemplu, uh, dialog politic cu alte state, dar Cred că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, deci mă voi opri acum și uh, voi răspunde la unele din întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul Romeva. Thank you. Thank you so much, actually. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi. Fiindcă de mult timp urmăresc acest subiect, mă interesează acest subiect și m-am oprit în momentul adoptării poziției comune și mi-a lipsit schimbul nostru de păreri cu COARM, deci ne bucurăm că sunteți alături de noi și că în același timp aveți un rol permanent în cadrul COARM, fiindcă una dintre problemele cu care ne confruntam în trecut reprezintă faptul că uh, lucrurile se schimbau foarte des, ceea ce nu ne permitea să avem o, o privire de ansamblu asupra chestiunilor, cu toate că uh, experiența mea ca europarlamentar cu, cu armă a fost una foarte fructuoasă. Privind aspectele pe care le-ați menționat dumneavoastră, vreau să mă refer la câteva dintre ele. În ceea ce este sfera generală pe care a stabilit-o dumneavoastră, este vorba de câteva aspecte pe care aș dori să le ridic aici. Una dintre problemele care uh, se referă la poziția comună și nu numai, ci și la aplicarea acesteia, este faptul că multe state membre încearcă de multe ori să efectueze o evaluare a măsurilor luate, a acțiunilor întreprinse și pe undeva, cumva, există o lipsă a analizei legislație existente, analiză juridică, pentru ca această poziție comună să poată fi aplicată în mod adecvat în toate statele membre. Deci să avem un, un fel uh, de cadre individuale care să permită o mai bună aplicare a poziției comune, fiindcă poziția comună este un set de standarde comune, dar apoi situațiile diferă de la un stat la altul. Cele mai bune practici, am putea să le spunem. Și aș dori să știu cum stăm aici, în ceea ce privește cele mai bune practici. Eu uh, am înțeles până acum că poziția comună se, se, uh, se face în funcție de standardele cele, uh, cele mai joase, în loc să se facă invers cu privire pe baza standardelor celor mai înalte. Al uh, doilea aspect pe care doresc să-l ridic aici este cel de o mare importanță. Se referă la experiențele noastre cu privire la controle. O legislație puternică, într-adevăr, ne ajută, dar uh, Dar adesea vedem că la granițe ne confruntăm cu problema controlului inadecvat și apoi punerea în aplicare a poziției comune face ca această situație să devină complexă. Și în al treilea rând, revizuirea acestei poziții comune pe care ați menționat-o și aș dori să vă întreg pe scurt ce calendar aveți pentru această revizuire. Ce pași se vor lua anume pentru și asta pentru a putea să urmărim și noi aceste evoluții. Sfera de aplicare care va fi, ați spus că va, va fi una foarte mult îngustată, bun, dar uh, înțeleg că există și alte aspecte care trebuie să fie luate în vedere cu privire la această revizuire, de pildă, în ceea ce privește termenii de referință. Iar aici mai este vorba și de această legătură între această revizuire și tratatul privind comerțul cu arme, despre care a vorbit și noastră. Sunt de acord că situația actuală, uh, discuțiile actuale privind tratatul cu privire la comerțul cu arme, ne dau motive să fiu optimiști. Dar uh, în uh, ultimii 10-15 ani, pe mine m-a îngrijorat faptul că nu s-a întâmplat până acum dar uh, e clar că avem la ora actuală un prilej foarte important de a face ceva. Dar îngrijorarea mea uh, este aici referitoare nu numai la ce fac ceilalți, ci ce facem noi. Care este poziția Uniunii Europene pe care ne asumăm noi în cadrul acestor discuții pe marginea tratatului uh, privind comerțul cu arme, care este poziția Uniunii Europene. Știm că foarte clar că dacă Rusia, China, SUA Uh, nu se implică, atunci va fi foarte greu să obținem acest tratat, dar bineînțeles și noi ne putem uh, asuma un uh, rol important cu privire la aceste aspecte. Și uh, acum un, o ultimă întrebare. Îmi pare rău, dar este un subiect foarte interesant. Dar vă promit că mă opresc aici. Cum rămâne cu delegația UE pe, în ceea ce privește aceste țări cu probleme. E, a reieșit faptul că există foarte multe lacune în ceea ce privește stabilirea acestei poziții comune. Dorim să avem o listă cu aceste țări cu probleme? Și aici mă refer mai ales la problemele cu care am confruntat până acum privind aplicarea poziției comune. Is losing and then Mr. Campbell. She was... Mulțumesc, doamna Lozing și apoi domnul Campbell. Vă mulțumesc. Voi continua lucrurile la care s-a referit uh, antevorbitorul. Din punctul meu de vedere, nu este vorba doar de controlele la graniță. Pentru mine se pune, de exemplu, și întrebarea uh, legată de acordarea de autorizații, de licență și nu vreau acum să citez toate criteriile pe baza cărora ar trebui să fie acordate aceste licențe. Dacă este să, să compar aceste criterii cu situația din ultimii 10 ani, de exemplu, uh, Arabiei Saudite a fost refuzată o singură licență de expert, de, de export și 7,2% din exportul Uniunii Europene merge în Arabia Saudită. Deci cred că aici nu se pune problema doar lipsei de controle la graniță. Um, exporturile au fost făcute în urma unor licențe acordate. Și cred că nu uh, trebuie să vă povestesc, să vă spun absolut nimic despre situația drepturilor omului în uh, Arabia Saudită. Se știe foarte bine ce se întâmplă și în Bahrain. Uh, și așa mai departe și aș dori să vă întreb cum vedeți dumneavoastră viitorul. sunt respectate aceste criterii când vine vorba de acordarea unei licențe de export sau nu? Și mă gândesc acum la situația din nordul Africii. În uh, ultimul uh, deceniu exista acest uh, cadru de reglementare și știm foarte bine ce s-a întâmplat în aceste state. În ciuda acestui regulament, exporturile de armament au continuat în această zonă și armele respective au fost folosite împotriva propriei populații. Și apoi, o întrebare concretă. Um, a fost uh, adecvat faptul că în, uh, în cursul conflictului din Libia, Franța a, a furnizat arme rebelilor, în ciuda embargoului asupra uh, armamentului. Și, uh, cred că mai există o lacună importantă uh, din punctul, de vedere, din punctul de vedere al controlului exporturilor de armamente. Uh, aceste uh, exporturi sunt posibile în continuare. Și apoi un alt punct foarte important legat de transparență. Foarte multe companii care sunt active în acest domeniu redactează, de fapt, rapoartele de export și aș dori să vă întreb dacă nu ar fi mai adecvat uh, să există o instanță de control în interiorul Uniunii Europene Uh, pentru ca controlul să nu se facă de uh, companiile producătoare de armament? Acestea ar fi întrebările mele. Vă mulțumesc. Please. Domnul Campbell, mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut să-l întreb pe domnul Piața, uh, care sunt uh, modalitățile de funcționare? Deci, din câte am înțeles eu, din competențele dumneavoastră, ați putea opri anumite exporturi de arme Uh, în momentul în care nu se acordă o licență, nu? La nivel european. Aș vrea să știu că dacă se va lua o astfel de decizie și de cine anume, de comisie, de consiliu, uh, Știți că acest lucru a fost inclus în tratatul de la Lisabona sub rubrica codecizie și deci ține și de Parlamentul European. Aș dori să știu dacă Parlamentul European are un cuvânt de spus, dacă are vreo șansă de a dezbate subiectul sau lucrurile sunt deja prestabilite. Domnul președinte, mulțumesc. Ezit dacă să adresez și eu o întrebare. Dacă veți colabora cu SIPRI uh, din partea Suediei, pentru că ei au și ei o, o, o, o poveste lungă în domeniul acesta. Vă mulțumesc, acum aveți cuvântul. Domnul Piața, mulțumesc, domnule președinte. Aș începe cu ultima întrebare, pentru că aceasta ar clarifica oarecum și întrebările precedente. Uh, nu știu dacă mă întrebați pe mine personal dacă avem aceste competențe de a pune, de a, de a, de a, de a nu acorda o astfel de licență sau de. Ei bine, răspunsul este nu, pentru că această decizie de a autoriza da sau nu un transfer ține de competența statelor membre. Deci poziția comună stabilește niște criterii comune pe care fiecare stat membru trebuie să le ia în considerare în momentul în care acordă autorizație de export. Dar decizia finală de a autoriza sau nu un transfer revine statului membru uh, acolo unde s-a introdus solicitarea. Asta înseamnă că statele membre trebuie să aibă în procedurile lor aceste criterii. Textul compoziției comune la articolul 7 prevede o armonizare a politicilor statelor membre în acest domeniu și un astfel de rezultat poate fi realizat prin anumite mecanisme specifice. Uh, bineînțeles, schimbul de informații în cadrul COARM, spre exemplu, pe care l-am menționat adineori în prezentarea mea, este unul dintre aceste elemente. De asemenea, uh, uh, în cazul în care se refuză anumite transferuri, uh, există anumite proceduri și acestea pot fi armonizate. După cum probabil știți, fiecare stat membru care refuză un astfel de transfer de armament Uh, și utilizează procedura cu țările terțe, e, trebuie să menționeze acest lucru prin sistemul nostru de securitate și fiecare stat membru care este confruntat cu o solicitare, deci o, o solicitare de e, uh, licență de export Uh, care este uh, în mod substanțial identică cu cea care a fost refuzată într-un alt stat membru, atunci el are posibilitatea să consulte acel stat membru care a refuzat autorizația. Și deci, după consultare, poate să notifice toate statele membre uh, referitor la rezultatul final de autorizare sau de refuz. Deci, toate aceste modificări sunt importante, duc la rezultate concrete, însă, în momentul de față, e prea devreme pentru a atrage concluzii și pentru a face analize. Um, vrem să avem o analiză echilibrată care să poată fi realizată uh, și de către statele membre. Și dacă îmi permiteți să fiu de acord sau să nu fiu de acord cu anumite din ideile exprimate, e bine, aici nu ne uh, referim la uh, cel mai mic numitor comun. Nu, pentru că există state membre care sunt foarte uh, atente și foarte precise și care refuză foarte multe solicitări de licențe de export de arme. Deci vedeți că um, aici ideea este să menținem ștacheta cât mai sus și nu să o coborâm. Mă voi întoarce la toate întrebările pe care mi le-ați uh, adresat și vă mulțumesc pentru ele, dar m-aș referi acum la uh, întrebările adresate de doamna Lözing. Uh, în ceea ce privește controlele și autorizațiile în sine, ați uh, subliniat faptul că anumite uh, solicitări au fost autorizate către țări care, în principiu, nu respectă chiar atât de bine uh, uh, drepturile omului și nu îndeplinesc toate criteriile. Aș vrea să subliniez trei aspecte aici. Uh, mai întâi, uh, așa cum am spus, există o obligație de evaluare care este realizată de la caz la caz de fiecare stat membru în funcție de fiecare solicitare ce a fost introdusă. Asta ce înseamnă de la caz la caz? Înseamnă că de câte ori se face o analiză, trebuie să analizezi tipul de arme care trebuie să fie exportate, cantitatea, uh, modul în, de, în care se declară că acestea vor fi utilizate și uh, asta înseamnă că nu poți să ai o listă de neagră de țări, pentru că există anumite arme pe care ai poți să le transferi în mod responsabil către țărtețe, știind foarte bine că acestea nu pot fi utilizate uh, pentru a lupta împotriva, pentru a încălca drepturile omului. Am să fiu mai concret ulterior. dacă se vinde, știu eu, un avion sau e foarte greu de demonstrat că acest lucru va putea fi folosit pentru a încălca drepturile omului. Uh, există un minister de apărare care solicită uh, un astfel de uh, uh, contract și, deci, de fiecare dată, evaluarea trebuie să fie făcută de la caz la caz, în mod specific, pentru a uh, Uh, analiza uh, concret fiecare solicitare de autorizație. Apoi, datele pe care le putem găsi la nivelul uh, rapoartelor anuale și acolo există o detaliere a uh, armelor, tip de arme, cantitate, direcție de export, destinație de export și așa mai departe. Nu este întotdeauna datele nu sunt întotdeauna suficiente pentru a ști care au fost uh, toate transferurile făcute, dar măcar avem o idee despre modul în care acest lucru, uh, aceste arme au fost solicitate de către care țări și în ce, uh, în ce scop. Iar pe această temă, asta nu înseamnă că un stat membru nu poate să dea greș în momentul în care face o evaluare. Însă avem o procedură, o procedură de evaluare, iar, cum am spus adinaori, decizia finală revine statelor membre. Este vorba de răspunderea și responsabilitatea lor. Acum, mecanismul de transparență care a fost uh, uh, dezvoltat de către statele membre ale Uniunii Europene este unul poate dintre cele mai progresiste și avansate din întreaga lume. Uh, asta permite statelor membre să-și spărească posibilitățile de control, pentru că în momentul în care autorizează uh, anumite uh, exporturi, acesta sunt făcute în funcție de un sistem de control a căror criterii sunt mult mai uh, exigente decât în uh, alte, în alte țări. Și acest lucru este clar, uh, reiese foarte clar din rapoartele anuale publicate. În ceea ce privește controlele care sunt realizate de către industria de armament referitor la aceste licențe de export, dacă am înțeles-o bine întrebarea. Aș spune că un astfel de sistem a fost stabilit nu neapărat de toate statele care utilizează acest sistem de certificare, ci a fost utilizat, a fost stabilit în toate statele membre în ceea ce privește transferurile intracomunitare și acest lucru face parte de uh, activitatea, intracom- din activitatea intracomunitară și include și acel sistem de simplificare. Acest lucru a fost adoptat la nivel european pentru acele transferuri intracomunitare, dar la nivel național statele membre au uh, niște proceduri și practici foarte bine stabilite pentru a se asigura că uh, întreprinderile lor sunt bine controlate și uh, uh, deciziile finale țin de statele membre. Acum, pentru a mă întoarce la întrebările adresate de domnul Romeva. În ceea ce privește problemele de implementare și lipsa de analiză juridică a ceea ce se face în momentul de față la nivel național. Uh, După cum v-am spus, statele membre au ajuns la un acord cu privire la poziția comună, nici mai mult, nici mai puțin. Au fost de acord și cu întocmina lui ghid al utilizatorilor care dă referințe cele mai bune practici și care este actualizat în mod regulat. Și v-am spus că mă aștept ca un aspect care se va ridica în ceea ce privește poziția comună este o revizuire și actualizarea acestui ghid care Uh, include orientări cu privire la interpretarea parametrilor, cu privire la evaluarea unei solicitări de autorizație de export și așa mai departe. Deci, uh, cu privire la toate aceste aspecte, putem trage învățăminte de pe urma acțiunilor de până acum și le putem oglindi în conformitate cu acordul la care am uh, căzut cu statele membre în acest ghid. Aici cred că am răspuns și întrebările dumneavoastră cu privire la orientări. În ceea ce privește calendar, uh, calendarul revizuirii, în primul rând, uh, în ceea ce privește sfera de aplicare a revizuirii, nu am spus că va fi îngustă. Ar fi o dovadă de miopie să limităm uh, rezultatul din start, rezultatul uh, revizuirii poziții comune. Este rezonabil ca la trei ani după adoptarea unui act normativ e prea vreme să întoarcem lucrurile cu susul în jos, să o luăm iar de la zero și să spunem că totul trebuie redactat din nou. Deci va fi mai limitat, din acest punct de vedere, pentru că și experiența noastră dobândită până acum este limitată în timp. Dacă considerați că codul deontologic, dacă ne gândiți că a fost adoptat în 98 și abia în 2008 uh, am avut o poziție comună, după cum a spus dumneavoastră, aceste pro- procese sunt îndelungate. Important este să nu pierdem din vedere ce este mai important. Deci revizuirea uh, este un proces, după mine, continuu, în desfășurare, va, vor fi niște momente în care vom face inventarul și asta pentru a vă răspunde, și pentru a vă răspunde aici și cu privire la calendarul. La calendar vom avea un astfel de moment în 2012. În primele luni vom efectua exercițiul de evaluare uh, început anterior cu privire la întrebările precise adresate statelor membre și a evaluării realizărilor de până acum, după care vom analiza rezultatele acestor, acestei evaluări și se vor identifica uh, uh, problemele. S-ar putea ca statele membre să considere că lucrurile sunt uh, bune și așa. Cum spuneam, aici răspunderea rămâne la nivelul statelor membre. Ele sunt cele care au căzut de acord asupra unei poziții comune și ele sunt cele care hotărăsc dacă acest instrument uh, mai este potrivit în lumina provocărilor cu care ne confruntăm. Aș vește o uh, delegație a Uniunii Europene și această țară, această listă a țărilor probleme. Nu există această listă codificată pentru țările probleme. Uh, S-ar putea ca revizuirea să aibă un cuvânt de spus în acest sens, dar uh, noi um, dorim uh, un schimb de păreri cu privire la exporturile autorizate către anumite țări și uh, la fiecare reuniune noi hotărâm ce vom discuta la reuniunea următoare. Deci nu se creează obligativitatea unui control aprofundat, dar dacă acceptăm faptul că uh, unul dintre mecanismele de echilibru și control al poziției comune este faptul că statele membre sunt influențate de deciziile luate de, uh, între ele și se uh, controlează reciproc, atunci uh, este clar că există potențialul de a ne asigura că aceste criterii se aplică în mod strict și că se Uh, păstrează accesul la informații pentru statele membre. Într-adevăr, uh, aici nu este vorba despre un uh, aspect care a fost reglementat, deci se operează de la caz la caz, în funcție de situația specifică a țărilor, dar vreau să vă spun că în cadrul procesului de revizuire vom avea în vedere și această chestiune în ceea ce privește oferirea unei structuri codificate. Mulțumesc foarte mult, o să mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult. Interpreții ne-au mai acordat 10 minute deja. Le mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Vă mulțumim și dumneavoastră foarte mult pentru această explicație. Mulțumim uh, colegilor pentru interesul manifestat. Și acum uh, deținem mai multe informații decât înainte acestui dialog. Vă, urăm, vă urăm succes!